Good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. Let us go. Bună ziua, dragilor, doamnelor și domnilor. Haideți să continuăm întâlnirea noastră de astăzi, cea din 16 iunie, începând cu orele 15. Trecem la punctul dezvoltarea unei industrie europene durabile a metalelor neprețioase. Raportor este colegul nostru Eduard Martin care se află alături de noi. Eduard Martin a pregătit o propunere în privința uh, conținutului acestui raport, prezentat în 6 mai. Vom discuta această chestiune de cea mai mare importanță pentru industria noastră, pentru că fără metale comune nu ne putem îmbunătăți economia în general. Și suntem dependenți în mare parte de importurile pentru aceste materii prime, importuri care se fac cu precădere din China. Evident, această situație nu ne pune într-o lumină foarte favorabilă iar uh, colegul nostru, Eduard Martin, este foarte nimerit în uh, poziția sa de raportor. Domnule Martin, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a începe și de a dezbate pe marginea acestui raport, permiteți-mi să mulțumesc raportorului din umbră, raportorilor din umbră care m-au sprijinit și au sprijinit în general ideea acestui raport în privința importanței uh, industriei euro europene durabile a metalor comune. Țin să mulțumesc și echipei mele care nu și-au precupețit niciun efort pentru a se asigura că acest raport va fi unul de calitate și care să ia în calcul toate problematicile acestei chestiuni am plecat de la o constatare foarte simplă la urma urmei, și anume că astăzi, criza ne-a demonstrat-o de altfel, uh, locul industriei, unei industrii puternice în Europa a devenit și mai important. Ori aceasta se bazează și pe producția de metale neprețioase. Se produc sute de mii de tone <clears throat> spre exemplu, pentru oțel, o, între 160-170 de milioane de tone produse anual. Deci o industrie strategică. Ideea este de a vedea cum să ne orientăm, mai ales în funcție de uh, riscurile de scurgeri de carbon, riscurile de pierdere de locuri de muncă și pierderea de independență uh, în ceea ce privește aprovizionarea cu aceste materii prime imperativul luptei împotriva um, schimbărilor uh, climatice a făcut să nu fim noi singurii visa, uh, vizați. Și cum să facem să transformăm această situație negativă într-una pozitivă? Ra acest raport pornește de la uh, actorii locali, de la bază, practic. Am avut dezbateri cu aceștia, deci cu șefii de întreprindere, apoi cu sindicatele, aleșii locali și ONG-urile din domeniul sănătății publice și a protecției mediului înconjurător. Deci am plecat de jos în sus. Iar acest raport ia în calcul realitatea de teren. Ori constatarea tuturor este, vizează această politică a dioxidului de carbon. Deci dacă nu pot fi repercutate supracosturile asupra clienților, atunci întregul viitor al industriei este pus sub semnul întrebării. Ideea acestei ajustări de frontieră este următoarea, practic. Și încă o dată este vorba despre o idee împărtășită de toți. Deci ideea este ca toți operatorii să fie puși pe picior de egalitate în comerțul internațional și în concurența internațională, pentru că este clar, Europa impune constrângeri suplimentare pentru protejarea mediului înconjurător și a sănătății publice uh, și în același timp concurenții noi, China spre exemplu, uh, pe care se bazează supraviețuirea um, industriei uh, noastre, Uh, mai închide ochii asupra acestor chestiuni. Au spus că mm, în uh, ritmul acesta, în următorii 20 de ani, industria va dispărea în Europa. Acesta, această ajustare a frontierelor este un instrument care ar putea fi temporar și flexibil. Cu alte cuvinte, dacă mâine se ajunge la un acord internațional respectat de toate părțile, atunci nu va mai fi nevoie de această ajustare. Și în acest caz vom fi uh, câștigat pariul uh, limitării emisiilor de gaze cu efect de seră. Cealaltă constatare comună a tuturor este cea a necesității accesului la contracte pe termen lung. În multe țări, costul uh, la energie și mai ales costul curentului electric reprezintă un fenomen de foarte mare importanță în perspectiva investițiilor unei întreprinderi. În unele țări, contractele pentru curentul electric se încheie de la an la an. Dacă în curând am avea posibilitatea de a încheia contracte pe termen lung, pe 10-15 ani, așa cum se întâmplă în alte părți ale lumii, sectorul industrial consideră că uh, ar putea fi favorizate investițiile. Când există plângere antidumping, Comisia ia mult prea multă vreme până să ia în seamă această plângere și în acest uh, timp produsele continuă să intre pe piața europeană. Și așa se ajunge la o concurență neloială și care are un impact negativ asupra sectorului industrial european. N-am să intru în detalii, n-am să mm, vorbesc despre întregul conținut al raportului, dar un alt aspect important este cea a piețelor pertinente la, gândiți-vă la Terni, uh, um, care a fost, pentru care a fost depusă o cerere de preluare și comisia a refuzat uh, pe motive de poziție, abuz de poziție dominantă. Deci concurența nu mai este una eminamente europeană, nu, este și o concurență europeană și atunci trebuie să definim ideea de piață pertinentă. Ori piața pertinentă este cea internațională și dacă nu înțelegem acest lucru, sectorul nostru va avea de suferit în viitor. Ehm, Autocompo nu a primit acordul pentru a achiziționa Thyssen Group, dar, pe de altă parte, Comisia închide ochii la importurile de uh, oțel chinez. Iată care sunt cei patru mari piloni ai raportului nostru și acum sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde la întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc, drag coleg, pentru această introducere. Domnul Toșanovski, ECR, are cuvântul. Germană. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc colegului Marten pentru raportul acestuia. Cred că este un raport care reprezintă o mare schimbare pentru noi aici, în comisia noastră. Cred că este descrisă cu mare exactitate situația atunci când vorbește despre această reducere foarte mare în ceea ce privește producția, producția de aluminiu. Se argumentează că este afectat mediul înconjurător, însă pe de altă parte ajungem într-o situație foarte periculoasă. Există diferite condiții care duc la pierderea concurenței în Europa. Așa cum ne explica și colegul Marten, toate acestea au de-a face și cu povara administrativă. Și din, acest, din cauza acestei povere administrative nu facem față concurenței. Raportul propune într-adevăr o mare schimbare. Oțelul, aluminiul și metalele speciale se află într-o situație dificilă astăzi. Ne confruntăm cu pericolul de a deveni foarte, foarte dependenți pe viitor. O situație asemănătoare cu cea pe care o trăim acum în ceea ce privește uh, combustibilii. Trebuie să ne gândim foarte bine. S-a vorbit din nou acum despre cotele de emisie și la ce fel de obiective ne dorim să ajungem. Am, am făcut multe în acest domeniu. Ne-am ținut de ciclurile de inovație, în principiu, de durata de viață în ceea ce privește producția de aluminiu și oțel. Aceasta se apropie acum de final și nu avem destule investiții pentru modernizare în domeniul acesta. Cum putem să ne asigurăm că oțelul și aluminiul sunt produse cu un efect cât mai mic asupra mediului? Am o problemă cu un lucru și și temeri legate de ea, și anume, din nou, o reglementare administrativă. Măsurile în ceea ce privește limitările. Cum putem să ne asigurăm că există concurență în statele UE? și pe de altă parte drepturile de emisie și constrângerile ce revin de aici. Acestea există pe piață, avem aceste reglementări și trebuie să reglementăm totul în așa fel încât problemele să nu devină și mai mari. În legătură cu măsurile la frontiere, am încă anumite îndoieli, însă industria noastră devine tot mai puțin capabilă să facă față concurenței și de aceea aș dori să mai discutăm cu colegii pe acest raport astfel încât să nu întâmpinăm mari probleme în Europa. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, țin să-i mulțumesc raportorului pentru munca asupra raportului. E un document foarte important care se adresează problemelor de bază din sector. Sunt de acord cu raportorul că industria de metale neprețioase, mai ales în ceea ce privește oțelul și aluminiul, trece prin timpuri foarte grele în Europa. E clar că e nevoie de o restructurare astfel încât această industrie să fie durabilă pe termen lung, așa cum spunea și colegul meu dinainte. E important să rămânem competitivi la nivel global și să ne ajustăm economiei verzi. Așa cum menționează raportul, o provocare importantă e cea de a reacționa la schimbările climatice climatice, dar în același timp să avem succes economic. Trebuie să ne asigurăm că politicile europene pe climă, politică, energie sunt un motor pentru inovație și schimbare și nu pur și simplu să limiteze producția. Un pas important în această direcție e reforma, reforma care a fost plănuită în ceea ce privește sistemul de comercializare a emisiilor. O altă problemă adresată în raport e faptul că competitivitatea europeană în acest domeniu e în scădere. Asta pentru că costul energiei este foarte mare mare, iar apoi pentru că există bariere uh, comerciale care își aduc aportul la aceste probleme. Și aici trebuie să ne asigurăm că avem un um, teren de joc echitabil. Raportul abordează bine toate problemele, însă cred că are niște puncte minus pe anumite subiecte. În primul rând, problema costului foarte ridicat la energie. Cred că aceasta trebuie să fie văzută în, în contextul Uniunii Energetice. Trebuie să ne asigurăm că vom crea o piață internă comună a energiei care să ducă la îmbunătățiri pentru industria de metale comune din Europa, mai ales în ceea ce privește costurile energetice. În acest context, consider de asemenea că trebuie să avem un capitol ambițios privind energia în TTIP, pentru că ar duce la niște prețuri energetice mai competitive. Și apoi, resur eficiența resurselor e foarte importantă și economia circulară își aduce aportul. Apoi, lucruri legate de forță de muncă educată și angajare, toate acestea sunt importante pentru dezvoltare. În concluzie, cred că documentul este unul foarte bun și aștept cu nerăbdare să lucrez pe această temă foarte importantă pentru industria de metale neprețioase din Europa. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă, pentru observațiile făcute și acum are cuvântul doamna Lopez de Mero. Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, țin să vă mulțumesc pentru acest raport și pentru munca pe care raportorul și echipa lui au făcut-o. E un uh, raport foarte bun și care intră în detaliu. Suntem de acord cu majoritatea dintre propunerile făcute în el și de aceea am dorit să îl felicităm pe raportor. Suntem de acord că, într-adevăr, trebuie să menținem industria oțelului în Europa. E un sector strategic care e foarte important pentru industriile europene și e important de asemenea pentru un model de producție pe viitor, pe termen lung. Credem că, într-adevăr, trebuie să existe o taxă pentru emisiile de dioxid de carbon care să penalizeze o competiție neloială. Producătorii europeni sunt mai eficienți în ceea ce privește mediul înconjurător și trebuie să își consolideze rolul în sector. Pe scurt, cum spunea și raportorul, și noi considerăm că echitatea este un punct foarte important. Apoi, mai există două puncte specifice pe care aș dori să le dezvolt. În primul rând, importanța industriei și a industriei de oțel în ceea ce privește coeziunea economiilor europene. În ultimii ani am văzut următoarele. Industria europeană a fost relocalizată în anumite clastere. Din acest motiv trebuie să stabilim niște priorități în acest domeniu să reformulăm o politică de competiție care ar putea să fie mai flexibilă, de exemplu să fie folosite ajutoarele de stat astfel încât să fie menținută coeziunea și să fie menținut și echilibrul între regiunile europene și de asemenea și contribuția Uniunii Europene la uzinele care există deja, astfel încât acestea să fie sprijinite să se adapteze tehnologic, mai ales cele din zonele periferice, pentru că acolo industria se dezvoltă acum. Apoi, trebuie să acordăm o, acordă, o atenție mai mare piețe energetice. Prețurile sunt foarte mari, prețurile energetice pentru acest sector. Așa că trebuie să vă facem niște negocieri pe termen lung, să reglementăm piața de electricitate astfel încât să fie mai prietenoasă industriei și să nu lucreze atât de mult în beneficiul companiilor electrice de electricitate. Pentru că acestea sunt problemele pe care le vedem în țara mea, în Spania. Trebuie să promovăm prețurile de medie. Ar trebui să adoptăm un fel de model de generare de electricitate să fie folosite resurse locale, de exemplu cele regenerabile sau cărbunele. Da, pentru consumator ar fi un preț mai uh, crescut, dar ar fi unul temporar. Sunt convinsă că putem coopera în acest fel, astfel încât să promovăm obiectivele uh, acestui raport, cu care noi suntem de acord și vrem să ne asigurăm că toată lumea e mulțumită de el. Din partea GUE, întâi din partea ALDE, apoi ECR, am auzit lor de cuvânt. Acum are cuvântul PP-ul, domnul Savini. Mulțumesc, îmi cer scuze. Am avut o mică problemă astfel încât nu am putut să particip la prezentarea raportorului, însă ca raportor din umbră doresc să fac niște observații foarte importante. În primul rând vreau să vă felicit pentru munca de până acum. Munca dumneavoastră a fost caracterizată de faptul că v-ați axat pe aspectele de producție și toate acestea nu fac decât să crească valoarea conținutului acestui raport. Toate punctele sunt analizate într-un mod corect. Problemele au fost identificate. Avem chestiunile cheie. Bine, putem să discutăm despre soluțiile care au fost sugerate, astfel încât să ajungem la o soluție realistă pentru a rezolva toate aceste probleme dificile. Pe scurt, nu doresc să mă îndepărtez de conținutul pe care l-am primit. O, ne descurcăm foarte bine în ceea ce privește mediul, protecția mediului, producția, producția de oțel, de aluminiu, metale comune, însă nu prea suntem competitivi în ceea ce privește energia, așa cum apare foarte clar și în acest raport. Trebuie să evităm acele, ca aceste elemente să ne conducă spre o a treia problemă. Pentru că atunci când uh, industria este legată într-un mod neechitabil de mediu înconjurător, atunci costurile sunt necompetitive. Într-o asemenea situație, trebuie să facem următoarele. Fie personalul este cel care trebuie să suporte aceste costuri și noi nu credem că industria europeană trebuie să facă pași înapoi și să piardă din beneficiile sociale care de fapt promovează toate valorile legate de muncă, așa că obiectivul nostru e ca aceste costuri energetice să fie absorbite, să fie făcute niște ajustări. Nu spun că aceste ajustări sunt singura modalitate prin care putem rezolva problema legată de costurile de energie. Există probleme în ceea ce privește armonizarea, ce să facem cu costurile indirecte. Există o serie întreagă de probleme pe care trebuie să le rezolvăm. Și în această comisie doar um, unii pot să critique sistemul de comercializare ale emisiilor, care, da, arăta care puncte minus, însă nu putem pur și simplu să ne întoarcem împotriva acestui sistem fără să analizăm cu adevărat uh, ce ar putea să facă această structură ipotetică. Ajustări uh, și limitări în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon. Într-o țară ca Italia, unde importurile sunt mai mari decât exporturile, s-ar putea ajunge la probleme uriașe dacă noi am pune în aplicare această nouă formă a sistemului și ne-am dorit în același timp să menținem nivelul competitivității. Ce fel de praguri au fost stabilite pentru toate aceste criterii? Aș dori neapărat să discutăm aceste puncte, să discut aceste puncte cu dumneavoastră. Mulțumesc! Domnul Damburano. Mulțumim! Ne bucură foarte mult că raportul Martens abordează importanța acestei piețe. E un fenomen care are diferite aspecte care sunt legate de piața internă. Orice inegalități între statele membre trebuie să fie luate în considerare. Există diferite politici fiscale și energetice. Țările cele mai lovite de criză sunt cele care în continuare se confruntă cu diferențe foarte mari. Apoi ajustările la frontieră în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon. Acesta este punctul central. Trebuie ca fiecare să aibă același rol. Toți producătorii europeni să uh, să conformeze acelorlași, acelorlași reguli, astfel încât competiția să fie echitabilă între produse europene și neeuropene. Un al treilea aspect care este deseori uitat e următorul. Uniunea Europeană încearcă să obțină o piață stabilă în ceea ce privește sistemul ETS prin intermediul cotelor dar aceste ajustări la frontieră nu vor fi suficiente astfel încât să fie garantată o competiție echitabilă. Dacă industria de metale europeană este cea care atunci când vorbim de protecția mediului și beneficii sociale, atunci aceste compensări la frontieră ar trebui să fie făcute bazându-ne pe ceea ce se întâmplă la nivel internațional, în tratatele internaționale. Aceste ajustări la graniță vin cu un pericol pe care trebuie să-l rezolvăm, TTIP. Putem discuta despre următoarea chestiune, dacă industria americană de metal protejează la fel de bine mediul înconjurător ca industriile UE. Prin TTIP se dorește garantarea frontierelor între ce e în tratat și ce nu. Dacă răspunsul e nu, tot ce vom face pe viitor nu va avea niciun rost. Metalele neprețioase comune sunt foarte importante pentru că pe ele se bazează tehnologia pentru energii regenerabile. Am putea de asemenea, să amintim și metalele rare în anexe și acestea sunt foarte importante pentru uh, tehnologia energiei regenerabile. A existat și un raport în Comisia ITRE în care se arăta că în Uniunea Europeană există 80% din rezervele globale de metale rare și că se exportă mai multă electricitate decât se produce. Am putea să rezolvăm aceste probleme prin reciclare, reciclarea metalelor rare și a elementelor rare, rare fără să producem foarte multe deșeuri. E un factor foarte important, astfel încât să evităm să devenim dependenți energetic. Uniunea Europeană să depindă de energie regenerabile și noi tehnologii. Acestea și-ar putea aduce aportul. Mulțumim. Din partea FDD, domnul Tabula. Acum trecem la ceilalți colegi. Domnul Gher, care cuvântul. Mulțumim. Pentru început vreau să protestez împotriva numelui, acest base metals, metale comune, e un nume nu prea bine ales, pentru că, de exemplu, cupru, e cupru un metal comun, e un metal semiprețios. Eu cred că această simplificare a termenului nu ne ajută. Vorbim despre metale care sunt folosite ca material de construcție. Cred că acesta este lucrul cel mai important. Nu vorbim de metale folosite în producerea bijuteriilor. Cred că acesta este scopul principal al raportului. În orice caz, oțelul fie că e oțel carbonic sau alt tip de oțel, acesta este un factor important pentru funcționarea tuturor celorlalte sectoare, industria constructoare de mașini și așa mai departe. Dacă externalizăm aceste industrie în alte țări, normal că și celelalte sectoarele ale industriei vor avea de suferit și ar putea și ele să migreze din Europa. Însă acesta este doar un exemplu în ceea ce privește sectoarele care au nevoie de foarte multă energie, cele de prelucrare a metalelor. Există și alte sectoare, energie, sectoare economice care au nevoie de multă energie, de exemplu, industria cimentului. Și aceasta este dezavantajată în Europa pentru că este energofagă și așa mai departe. Dacă ne dorim ca dezindustrializarea în Europa să fie stopată, dacă ne dorim ca țările să se reindustrializeze, atunci trebuie să menținem aici ce e cel mai important pentru producție. Nu putem să ne cumpărăm oțelul și cimentul din China, Turcia și așa mai departe. Nu putem cumpăra uh, produse chimice semifinalizate din America. Și asta pentru că, până la urmă, nu facem decât să devenim dependenți. Dacă suntem dependenți de a cumpăra materii de bază din alte părți, atunci și politic vom fi dependenți de alții. Indiferent de la cine cumpărăm aceste produse, sunt de acord cu domnul Marten, care pornește de la premisa că o creștere a prețurilor în faza de emisie ar duce la o perturbarea competitivității. Da. Dar și mutarea producției din Europa ar fi tot o amenințare. De acesta e importantă această uh, ajustarea prețurilor, această propunere făcută în propunere, astfel încât prețurile să includă și calcule internaționale în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon. Însă cum vom face asta? Va fi un proces foarte complex și foarte complicat și cred că despre asta va trebui să discutăm la Paris, la conferința care se apropie, conferința privind schimbările climatice. Admir și curajul domnului Martin pentru că dumnealui ne spune că anumite state membre ale Uniunii Europene sunt cele care aduc perturbări pe piață în competiție între statele membre pentru că se folosesc de compensații. Și acest lucru e foarte important, însă, în general, e un document foarte bun și felicitări domnului Marten. Păcat că nu are niciun fel de valoare legislativă. Mulțumim. Mulțumim, domnul Nica. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, pentru mine, uh, raportul Eduard Marten, uh, dacă aș, mi-aș putea permite o comparație, ar fi ca un uh, examen pe care îl face un medic uh, și încearcă să stabilească uh, care este diagnosticul și care sunt metodele de tratament. Uh, arătând totodată care sunt pericolele la care se expune pacientul dacă nu urmează uh, anumite scheme de tratament. Și aici uh, acest raport, și apreciez munca lui uh, Eduard în mod deosebit, arată câteva elemente. Suntem victima propriilor decizii luate la nivelul Comisiei Europene și de multe ori și la nivelul Parlamentului European. Luarea unor măsuri în absența unor studii de impact, după ureche. Și acum tragem cu toții niște concluzie. Am votat să crească prețul la certificatele de bioxid de carbon și acum nu știm cât va fi prețul. Nu știm care va fi impactul în privința prețului la energie. Și toate aceste lucruri ne duc la o altă concluzie, că cei care au un cost ridicat sau o pondere a costului ridicată în produsul finit, cum sunt uh, industriile siderurgice, industria aluminiului și așa mai departe, uh, Uh, orice creștere a prețurilor energiei va conduce la o ieșire din sfera competitivității acestor industrii. Închidere, delocări și atunci <clears throat> cei care sunt de partea altă se bucură. Zice, dacă le închidem o să fie uh, aerul mai curat. Uh, ceilalți care sunt mai pragmatici vin să spun, zice, păi nu o să fie mai curat, că cineva tot trebuie să producă și oțelul și aluminiu și o să le producă în alte părți ale lumii. Și o să vină tot în Europa, dar vin cu tot cu aerul poluat de acolo. Că din acest motiv anumite țări sunt responsabile pentru 50% din emisiile de dioxid de carbon și asta nu se află din Europa. Toată această <clears throat> uh, chestiune ne arată cât de puțin uh, coerentă uh, este politica adusă și nu vă fie să spun, chiar la nivelul Comisiei Europene, Digi Gross este inadmisibil că niciodată nu vine cu un punct de vedere care să fie clar și susținut. E ca un fel de cum o vrea Dumnezeu. Dacă avem noroc, scăpăm. Dacă nu avem noroc, nu scăpăm. Și această chestiune nu poate fi tolerată pentru că, pe de o parte, uh, industria asta oțelului a fost precursorii Uniunii Europene. Prima mare comunitate a fost și a cărbunelui și oțelului. Și nu întâmplător, pentru că oțelul și cu aluminiu reprezintă uh, Uh, materiale speciale, strategice. Deci cineva tot timpul are nevoie de așa ceva. Ori păi în momentul în care ne propunem să importăm tot necesarul Europei, pentru că din diverse motive, fie că am făcut noi ca să devină necompetitivă complet această industrie, fie că e mai bine așa că, uh, că am considerat noi la un moment dat că ne putem dispensa de această industrie, costurile sunt și vor fi uriașe. Eduard Matei vine și spune, zice, domnule, vreți o industrie competitivă? Păi să fim corecți. Puneți ajustare la frontieră, că nu poți să fie în concurență unul care are suprataxare peste suprataxare datorită diverselor uh, uh, decizii special legate de respectarea uh, țintelor de mediu, uh, în timp ce cei care importă în Europa n-au nicio problemă să producă și să scoată fumul cel mai negru cu putință și să polueze cât mai mult. E o concurență corectă? Răspunsul este că nu. Deci, ultim, ca să închei, domnule președinte, este și vina noastră a Comisiei ITRE, pentru că de câte ori a fost vorba să fie alocată câte o, un dosar important, ă, tot timpul am spus că dacă e ceva legat de crimă să ducă la Envi și toate efectele au rămas la ITRE, deci la industrie. Și noi am rămas să numărăm ca să spun așa, morții după bătălie și să vedem dacă mai putem resuscita ceva, în timp ce cei de la Evi pe bună dreptate spun, dar ce noi suntem responsabili cu industria? Voi sunteți responsabili cu industria și cu efectele. Deci cred că trebuie să cereți întotdeauna o decizie atunci când sunt thank efecte. You. Thank you. Mulțumesc. It seems to me that liberalization is not a good method because each speaker speaking 20 seconds longer. So... Vă rog frumos să-ți depăși timpul stimate coleg, cu vreo 20 de secunde. Pentru că avem nevoie să ne exprimăm fiecare. Vă rog frumos, dumneavoastră sunteți prima care aveți această primă regulă cu 3 minute maxim. Mulțumesc. Vrem să propun două idei. În primul rând vreau să subliniez de la început că raportul nu conține nimic în legătură cu mediul și cu uh, emisiile poluante altele decât CO2, pentru că avem directive în materie care vizează situația tuturor uzinelor siderurgice care trebuie să respecte aceste praguri maxime pentru poluarea cu alte substanțe decât CO2 și aici este vorba de sănătatea lucrătorilor de acolo, este vorba de sănătatea uh, oamenilor care uh, lucrează uh, sau care uh, locuiesc în jurul acestor fabrici, e vorba de consecințe asupra turismului, asupra pescuitului și așa mai departe, asupra agriculturii. De multe ori este vorba de instalații industriale vetuste, antieconomice și baza lor economică este pur și simplu alimentată artificial de ajutoarele de stat. Asta este una. Apoi vreau să știu dacă într-adevăr Parlamentul nostru, nostru își dorește o schimbare de model economic. Ar trebui să fie mai curajos. Nu trebuie să vedem doar o creștere economică a consumului, a producției de mărfuri, a consumului de materii prime, a produsului, a produselor ca atare și deci uh, o exploatare a resurselor naturale ca atare. Unii spun că da, avem aceste resurse regenerabile de energie, dar dacă am avea o producție diversă, descentralizată, dacă nu ne-am mai gândi la marile întreprinderi siderurgice, am putea să ne gândim la un alt gen de model industrial descentralizat care să producă panouri solare și așa mai departe, dar în acest sistem ar trebui să ne gândim la o nouă, econo- o nouă economie, o economie renoită, de ce nu acea faimoasă economie circulară. Deci trebuie făcute aici uh, niște alegeri economice în mod curajos, dar și în mod inteligent, plănuit, planificat, sistematic. Vrem într-adevăr să depășim a doua revoluție industrială și să intrăm în cea de-a treia revoluție industrială? Aceasta este întrebarea. Thank you very much, madam. Mulțumesc. Ați respectat timpul perfect și discursul a fost foarte interesant. Doamna Del Castillo. Da, voi vorbi în limba spaniolă, spune doamna Pilar de Casionera. În primul rând vreau să-i mulțumesc lui Marta încă o dată pentru propunerea sa. Am discutat deja despre ea și mi-a plăcut foarte mult modul clar în care ne-a explicat, dar și concis, în care ne-a explicat ce se întâmplă, nu pierdem timpul, mergem direct la țintă. Foarte, foarte bine așa. Acum, pe fond, aș dori să spun două lucruri, dacă îmi permiteți. În primul rând, această compensare sau ajustare la frontieră, nu știu dacă am înțeles eu bine, uh, dar cred că aici ar apărea două elemente, cel puțin așa văd lucrurile experții pe care am consultat. În primul rând, posibilitatea de a face această compensație pe emisiile indirecte și asta cu anumite consecințe, deoarece este greu să calculezi pe o factură la curent electric uh, partea care revine importurilor, din punctul de vedere al emisiilor și a ajusta prețul ca tare și atunci pe emisiile directe este mai ușor să faci o astfel de ajustare a prețului, dacă este să se facă și ar fi fezabil. Asta în vederea armonizării costurilor. Și atunci, industria siderurgică, să nu uităm, uh, mizează foarte mult pe un lucru sau promovează o idee și anume să se funcționeze sau că se funcționează cu contracte pe termen scurt. Bun, cât privește o dorită armonizare în Europa, eu cred că aici vorbim despre lucruri foarte importante pentru sectoarele noastre tradiționale, oțel, aluminiu și așa mai departe. Și atunci cât privește această ajustare la frontieră, să nu uităm că calculul trebuie să fie făcut luând în calcul toate aceste elemente. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Del Castillo. Și acum am dori să cerem opinia doamnei Matia Pellegrini șef de unitate, creștere economică, nu sunt o doamnă, sunt un domn. Da, în Matia, în italiană, este un prenume feminin. Da, mă scuzați, spune președintele, pentru această confuzie. Vă văd acum și văd că sunteți un domn și nu o domnă. Nici o problemă. Voi fi succint, ca să nu pierdem timpul. În primul rând vreau să mulțumesc uh, raportorului pentru raportul interimar am avut ocazia deja să discutăm prima versiune când am mai venit aici la Comisia ITRE acum ceva vreme, iar provocările identificate de o serie dintre deputați sunt cunoscute în general la noi la Comisie. Riscăm să avem o dependență foarte puternică a acestei industrie a metalelor comune față de țările terțe, problema materiilor prime, bineînțeles, este deosebit de importantă. Bineînțeles că avem aceste probleme, le regăsim cât privește materiile prime, cât privește și materiile sau metalele de bază, oțelul și aluminiu, cunoaștem efectele și evoluțiile din ultimii ani. Da, s-a spus că trebuie să existe o coerență a politicilor, trebuie ca politicile noastre să ne poarte în aceeași direcție și ați spus și dumneavoastră că, pe de o parte, trebuie să împăcăm așa, lupta împotriva schimbărilor climatice cu nevoia de a menține competitivitatea industriei noastre în Europa. Avem nevoie și de materii prime primare și secundare pentru producția noastră și ni s-a dat atenția asupra economiei circulare. Noi, la Comisie, vom veni cu un pachet în acest sens până la sfârșitul anului, dar economia circulară nu poate să fie o soluție în sine în ce privește cererea de, materii, de metale de bază. Câteva date. Industria reciclării cuprului în Europa, chiar și în aceste condiții, nu putem să satisfacem mai bine mai mult de o treime din cererea de cupru în Europa. Deci chiar dacă reciclezi tot cupru, cu capacitățile existente nu poți să acoperi toată cererea. Deci trebuie să avem asta în vedere. Apoi, raportul recunoaște că principala problemă în fața industriei este prețul uh, ridicat la energie în Europa. Avem în Europa o situație în care este foarte dificil să se încheie contracte pe termen lung, așa cum a spus un coleg, uh, Uniunea Energetică va reprezenta o soluție la această problemă prețurilor crescute la energie. Încă o dată vreau să mulțumesc raportorului domnului Marta. Mai cu seamă îi mulțumesc că, uh, pentru că a menționat reforma ETS reflexia, reflexia respectivă este în curs, la, comisie, vom vedea ce se va întâmpla în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Pellegrini, DG Grof, șef de unitate, un nou directorat general, creștere economică, un directorat general nou-nouț, mulțumesc foarte mult. Ne întoarcem la raportor. Ați primit multe cuvinte de laudă, domnule Martin, ce credeți despre asta? Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul. Bineînțeles că nu pot să răspund la toate întrebările. Dezbaterea de-abia începe și vor exista și amendamente și întâlniri cu raportorii din umbră. Vom face modificările care se impun, cuprinzând tot mai multe comentarii posibile. În primul rând, câteva precizări. Despre ce vorbim aici? Acum, Astăzi, în ciuda ideilor preconcepute, producția de metale de bază pe plan internațional, deci mondială, este în constantă creștere, pe când cea europeană este în continuă descreștere. Acum, nu e vorba de a ajunge la câteva sute de tone în plus de producție de oțel pe an. Nu, trebuie cel puțin să stabilizăm producția actuală. Și atunci, ori externalizăm aceste producții pe continente unde nu se respectă nici mediul înconjurător, nici sănătatea populației, nici acordurile sociale, sau Europa rămâne în situația actuală, cu constrângerile actuale, noi suntem lideri când vine vorba de a ne respecta angajamentele în materie de poluare nu vorbesc numai de Taranto, în Italia e vorba de un caz dramatic, dramatic, repet, și nu cred că trebuie să alegem între producție și sănătate. Din potrivă, raportul spune că se poate produce curat, se poate respecta mediul și se poate respecta sănătatea. Iar o firmă care nu respectă aceste criterii trebuie să poate să fie sancționată legislația permițând-o. Acum, restul aspectelor, ajustarea la frontiere, la graniță. Eu am, uh, ascult ce ne spun uh, patronii de firme, șefii, directorii de întreprindere. Pe ei îi preocupă foarte mult ETS-ul. Vreau să vă dau un exemplu. Ne-am dus la Düsseldorf, în Germania, și am discutat cu patronul de la ThyssenKrupp, care ne-a spus că dorește să investească pentru a uh, renova un furnal de 150 de metri înălțime, însă având în vedere că se preconizează um, o reformă a its ului atunci aceste investiții majore la furnale și la cuptoare nu vor mai fi făcute, deoarece se reformează ETS-ul și acești bani vor fi folosiți în altă parte. Și atunci, fără ajustare la frontieră, dacă sunteți puși dintr-o dată în concurență directă cu cei din China, atunci patronii de la ThyssenKrupp ne-au spus că noi ce vroiam să uh, uh investim în Europa, 150 de milioane, mă voi gândi unde să investesc dacă sunt apărat. Astăzi, siderurgia din Europa poluează mai mult decât acum vreo 10 ani în urmă din cauza lipsei de investiții. Iar lipsa de competitivitate și uh, lipsa de protecție a mediului sunt cauzate direct de incertitudinile legate de organizarea acestei piețe și a ETS-ului. Atunci, ajustarea la frontieră mi se pare salutară pentru că uh, diferența între noi și chinezi nu va merge în buzunarul acționarilor, nu, ci direct în investiții, în investiții direct în producție, în eficace, în eficacitate, în ă, competitivitate în protecția mediului. Să nu uităm că obiectivul este acela de a pune în mișcare un cerc vicios, adică o Europa industrială și în același timp, în exterior, se transmite un alt mesaj foarte puternic. Dacă doriți să veniți să ne vindeți produsele voastre, atunci trebuie să respectați anumite eh, norme mesajul este foarte clar. Nu cred că Europa este o fată naivă astăzi. Nu, asta este concurența, asta e situația uh, pe plan internațional, iar contractele pe termen lung sunt o realitate în multe țări, chiar dacă reprezentanții industriei ne spun că nu se poate. Pentru ei însă și mai grav este lipsa de vizibilitate. Angajatorul trebuie să aibă vizibilitate, nu poate să cumpere un contract la curent electric pe un an, la un preț X care va fi renoit la un moment dat și să nu știu ce se întâmplă după aceea, dacă va crește prețul. Cel mai bine un contract pe 10-15 ani care să-i permită vizibilitate, să-i permite să respire. Apoi, s-au mai pus multe alte întrebări în acest sens și atunci vreau să vă spun că diagnosticul pe care noi îl stabilim astăzi este împărtășit pe, de toată lumea și a venit momentul de a face ceva, pentru că, încă o dată, sindicaliștii, ale, uh, aleșii locali, ONG-urile și, în primul rând, firmele și companiile ne spun cu toții că dacă Europa este capabilă să facă așa ceva, atunci semnalul este clar, locurile de muncă care vor fi câștigate, sănătatea populației care va fi protejată ca și mediul înconjurător. Deci dacă Europa este capabilă să transmită acest uh, mesaj puternic, eu cred că asta nu poate să fie decât ceva de bun augur în vederea conferinței COP21 de la Paris. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru toate aceste răspunsuri și observații de acum și de la început. Și acum uh, vreau să vă spun că data limită de depunere a amendamentelor pe proiectul de raport a fost stabilită pe 3 iulie la ora 12. Amendamentele vor fi analizate probabil la începutul lui septembrie, deci după două luni, după vacanța de vară, așadar. Vă mulțumesc Mulțumesc raportorului, colegilor pentru discuția pe care am purtat-o. Mulțumesc și reprezentanților comisiei. Acum trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, Agenția pentru cooperarea în domeniul reglementării energiei. Ambele entități de reglementare sunt aici cu noi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 Alberto Potocnic, director ACER, Agenția pentru cooperare a Autorităților de Reglementare din domeniul energiei, italian și nu sloven, cum credeam în primă instanță. Și cu domnul Lord Mog, președintele ACER, deci avem pe președinții Consiliului Autorităților de Reglementare și ai uh, Agenției pentru a Autorităților de Reglementare din domeniul energiei. Discutăm proiectul de program al Agenției pentru 2016, un subiect de maximă importanță. Sunt convins că vor avea loc dezbateri pe această temă la este vorba despre agenții. Avem uh, reprezentanți de la cel mai înalt nivel, din, de la cele două entități, printre noi astăzi. Proiectul de lucru trebuie să fie înaintat um, Consiliului Autorităților de Reglementare, Parlamentului European și Comisiei până în data de 30 iunie, cu alte cuvinte peste două săptămâni. Deci nu mai e foarte mult timp până atunci pentru discuții, discuții încă o dată de maximă importanță. Permiteți-mi să vă reamintesc tuturor, dragi colegi din Comisia ITRE, că acest subiect este foarte important. Încă o dată țin să mulțumesc și să-i salut pe cei doi invitați se va vorbi și despre limitarea resurselor umane de la ACER, care reprezintă un uh, subiect foarte important, care a fost dezbătut în mai în plenară. Eu am trimis o scrisoare vicepreședintelui Sefcovici și uh, comisarului Caniete pe, acest, uh, pe această chestiune, lipsa de bani și de resurse umane pentru necesare derulării activității agenției și Consiliului Autorităților de Reglementare. În uh, declarația, ultima declarație a Comisiei pentru bugetul 2016, care a fost publicată la finele lui mai, se estimează o ușoară creștere pentru bugetul ACER, dar uh, departe de nevoile reale ale acestuia, acesteia. Domnule președinte, domnule director, cred că Remit nu poate uh, gestiona întreaga piața energiei. Activitatea dumneavoastră este esențială pentru piața energetică internă, atât în ceea ce privește aprovizionarea cu gaz cât și cu energie electrică. Dar este, chiar dacă sunt uh, probleme diferite, sunt totuși uh, similare. Nu putem spune că sunt, mm, aprovizionarea cu energie este una sigură în Europa și costul la energie, costurile la energie pot uh, se pot schimba. Noi uh, vrem să le scădem înainte de uh, intrarea în vigoare a TTIP. Dacă îmi permiteți, domnule director, v-aș da cuvântul dumneavoastră înainte de toate, domnule director, pentru că dumneavoastră ați uh, prezentat acestui program și l-ați prezentat de altfel Consiliului Director și apoi voi da cuvântul domnului Lord Mog. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru ocazia oferită de a mă adresi dumneavoastră, adresa dumneavoastră astăzi și de altfel țin în mod special să mulțumesc Comisiei Envi pentru sprijinul acordat de-a lungul anilor, încă de la crearea agenției. Mi-aduc aminte prima oară când am venit în fața acestei comisii în 2010, de altfel. Împreună cu Lord Morg, amândoi uh, salutăm ocazia oferită de a vă prezenta astăzi în linii mari activitatea noastră. La finele acestei luni vom prezenta atât Consiliului Autorităților de Reglementare, cât și Parlamentului și Comisiei acest program de lucru. Acesta va fi adoptat în cursul anului de către uh, corpul administrativ. Însă împreună cu Lord Morg aș dori să vă explic discutăm astăzi uh, ce facem și v-aș fi uh, bucur, aș fi uh, încântat să am feedback din partea dumneavoastră. Încă o dată, înainte, Comisia va trebui să dea un aviz pe marginea proiectului nostru. În anul următor, programul de lucru va include o prezentare multianuală care pune programul anual în, uh, într-o perspectivă pe termen lung. Veți uh, putea vedea că programul pentru anul viitor, care va fi trimis Parlamentului uh, în cursul acestei luni, va avea de asemenea o prezentare multianuală, foarte similară cu cea de anul trecut pentru că noi continuăm să lucrăm pe aceleași teme și acele, acele, um, aceleași procese și urmărim aceleași obiective. Precum spunea și domnul președinte, marea provocare este de a ne atinge obiectivele cu niște resurse foarte limitate, atât din punct de vedere financiar cât și uman. Programul uh, se bazează pe estimările de cheltuieli făcute de către Consiliul Administrativ și prezentat Consiliului Autorităților de Reglementare în martie. E vorba despre sume mult mai mari decât cele disponibile actualmente. Agenția trebuie să pună în aplicare REMIT, uh, asupra care voi intra în câteva detalii ulterior, și reglementarea din pachetul infrastructură. Uh, activitatea noastră se încadrează în uh, strategia Uniunii Energiei, și toate cele cinci, uh, dimensi- aceste cinci dimensiuni au implicații asupra activității noastre. Dar uh, cele mai um, apropiate de obiectul activității noastre dintre acestea sunt integrarea pieței energetice interne și furnizarea energetică. Așa, aceasta se face și prin uh, testul de stres făcut de comisia anul trecut. Furnizarea s-ar putea face mai bine prin intermediul cooperării dintre statelor membre, dintre statele membre. Programul nostru se axează pe patru teme mari. Pentru anul acesta continuăm practic programul de anul trecut. Prima temă este completarea um, uh, post-IM. Aceasta constituind doar prima etapă în uh, crearea unei um, piețe interne realmente funcțională piețe interne în domeniul energetic. Trebuie să ne asigurăm că acest pachet va fi cu adevărat pus în aplicare în legislațiile naționale și să punem în aplicare și să monitorizăm uh, codurile rețelelor pentru energie și gaz. Cea de-a doua temă, uh, integritatea uh, deplină a pieței energiei și transparența acesteia Remit a intrat în, um, funcție, în, în funcțiune în 2011, dar data pentru punerea evident, efectivă în aplicare este uh, octombrie 2015 pentru remit. Cu alte cuvinte, toți participanții de pe piață Uh, vor trebui să se conformeze și agenția va monitoriza uh, piața energetică din acest punct de vedere. În cea de-a treia temă este provocarea legată de infrastructură. Am primit uh, mandat prin cel de-al treilea pachet energie, dar și prin pachetul infrastructură pentru a face planificarea rețelelor europene, dar ne implicăm și în procesele de selectare și de monitorizare a punerii în aplicare a proiectelor de interes comun. De asemenea, monitorizăm alocările de costuri transfrontaliere pentru proiectele transfrontaliere acolo unde autoritățile naționale nu o pot face. În fine, cea de-a patra temă, încercăm să răspundem provocărilor identificate uh, prin intermediul inițiativei Punte către 2025. Deci e vorba de un program pe 10 ani și să vedem de ce soluții este nevoie. În ceea ce privește prima temă, pentru piața post-2015, atât pe piața energiei electrice cât și a gazelor, În domeniul electricității vrem să vedem dacă se pot uh, dezvolta uh, structuri tarifare uh, armonizate și să um, vedem care ar putea fi posibilele reguli ale acestora. La fel și în, cadrul, în cazul gazului. Pregătim un amendament pentru capacitatea incrementală. Însă, dincolo de aceste reguli, ce este important este progresul la fața locului, progresul pe teren. Și vă arăt cu mare plăcere acest uh, grafic care arată care este situația integrării pe piața electricității. În mare, o mare parte din uh, Uniunea Europeană a a fost inclusă într-o piață unică, guvernată printr-o platformă unică, unde se determină uh, prețurile și fluxurile energetice. Deci există deja o, o piață unică destul de extinsă și de altfel și în estul Europei există mai multe țări care sunt interconectate și care se folosesc de această platformă, dar sunt uh, separate de primă. Pentru gaz uh, am dezvoltat de asemenea o platformă, avem mai multe proiecte, dintre care două pe scară foarte mare s-au făcut progrese atât în domeniul reglementărilor, dar și progrese pe teren. Deci există avantaje tangibile pentru consumatori. În ceea ce privește cea de-a doua temă, remit, mai rămân doar patru luni până la mm, intrarea în direct a remit, dacă putem spune așa. Participarea pe piață în uh, comercializare Uh, obligația de raportare va începe, de altfel, începând cu 7 octombrie și ne așteptăm ca multe rapoarte comerciale undeva între uh, jumătate de milion și un milion pe zi să fie înregistrate. Am prezentat de mai multe ori care este importanța REMIT. Permiteți-mi să vă ofer cele mai noi date în privința activității noastre în, de la intrarea în vigoare a REMIT, pentru că între timp am monitorizat piața și s-au putut face rapoarte deja către agenție. Până acum 67 de cazuri au fost raportate agenției, din, dintre care s-au închis 26, restul fiind în așteptare. Din cele 26 închise, 6 Um, există punți. Cred că aceasta este un indicator cum că uh, transparența este importantă la nivel european. Între noi și autoritățile de reglementare, colaborarea a fost uh, extinsă pentru a ne asigura de o punere în aplicare eficientă. Am uh, deschis un portal Remit, foarte important pentru noi, și încercăm să ne asigurăm că sunt uh, dezvoltate capacitățile atât la nivel european cât și la nivel uh, național. E vorba despre un nivel comun între statele membre și Uniunea Europeană. Provocarea aici, ca și în uh, alte domenii de activitate ale agenției, o constă în buget. Um, anul, pentru anul viitor cheltuielile s-ar ridica la 20 de milioane inclusiv o sporire a personalului cu 10 persoane și reînnoirea anumitor contracte de muncă. În uh, declarația estimativă dată de comisie acum câteva săptămâni, s-a uh, propus o sporire de Uh, cu 10 membri a personalului și uh, de asemenea o mărire a bugetului. Ne bucurăm și salutăm acest lucru. Este clar că Comisia recunoaște că resursele sunt insuficiente pentru o bună desfășurare a, a activității agenției noastre. atât în ceea ce privește analizarea, cât și uh, activitatea împreună cu alte instituții. the contract group. Um, I will now ask... Acum îi voi da cuvântul lui Lord Mock. Da, foarte bine, spune domnul președinte. Mulțumesc sunt multe mulțumiri care circulă în sală. Vreau să-i mulțumesc și eu, domnului președinte și membrilor comisiei. De ce am această intervenție pe un singur slide? E ca să îi spun comisiei să o alertez asupra ceva ce ar putea să nu provoace o dificultate, dar că, ceva ce ar putea să schimbe fundamental remit aproape un amendament tehnic, care probabil nu are această intenție, dar acesta este rezultatul. În acest slide încerc să schițez pe scurt această situație. Lucrurile așa cum arată ele acum, îi dau voie REMIT să se ocupe de comerțul energetic, care este o formă specială de comerț. Dacă se calculează pe baza faptului că uh, trei minute dintr-un an dintr-un an financiar. Vorbim de o părticică foarte, foarte mică, însă pentru noi, cei cu reglementarea și companiile energetice, e foarte important, pentru că e vorba de viitorul companiilor energetice și lichiditatea de care au nevoie pe viitor. Care e problema? ESMA, cea care a făcut această propunere comisiei, sugerează o schimbare. O schimbare care își dorește să lărgească area de acoperire cu privire la, la definiția instrumentelor financiare. Dar aceasta va duce la o scădere a posibilității de excepții, așa că din remit vor fi um, date la o parte foarte multe dintre tranzacțiile pe care le fac companiile energetice. Impacturile vor fi semnificative, pentru că va exista o mare povară administrativă, multe aranjamente vor merge de pe piață în companii bilaterale sau în cadrul companiei. Deci e o chestiune foarte importantă. Trebuie să spun că am avut niște contacte foarte bune, m-am întâlnit personal cu comisarul și cu directorul general și eu sunt optimist. Cred că Comisia va găsi o cale prin care să evite consecințele despre care vă vorbeam. Pentru că am avut relații atât de bune cu Parlamentul și cu Comisia dumneavoastră în special, am ținut să vă atrag atenția asupra faptului că propunerile RIMIT ar putea veni cu aceste puncte care ar afecta foarte mult industria. Toate acestea vor începe doar din anul 2017. Din păcate, deciziile se iau acum, în acest an, în următoarele luni, care spor duce la punerea în implementarea acestor aspecte. Și de aceea am vrut, am ținut să fac această intervenție acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Vă mulțumim pentru observațiile făcute, domnule Lord Mog. Și acum Trecem la membrii comisiei noastre. Există unii dintre dumneavoastră care lucrează în grupul de contact cu ACER, de exemplu doamna Werner, domnul Sidichiotis. Dacă doriți să luați cuvântul, puteți să faceți acest lucru. West, please. Yeah. Vă rog. Doamna Calas. Foarte bine, doamnă. Mulțumesc. Am două întrebări. Ați vorbit mult despre faptul că Bugetul pe care îl aveți este insuficient. Mă întreb la alte instrumente, alte competențe pe care vi le-ați dori, astfel încât să supravegheați piața energetică europeană. Ați putea să ne spuneți mai multe în acest sens? Și apoi o altă întrebare. Care este implicarea ACER în ceea ce privește proiectarea pieței de electricitate? Vă mulțumesc. Virkunen. Doamna Dirkunen. Da, mulțumesc, domnule președinte. Am uh, aceleași întrebări ca doamna Calas și eu aș dori să știu următoarele. Dacă ne dorim să avem un, uh, o agenție de reglementare mai puternică în Europa și mai mare, în loc de 28 de agenții diferite de reglementare, atunci e o chestiune legată de bani sau e o chestiune legată de legislație? Ce putem face noi, Parlamentul European, astfel încât să vă ajutăm și să avem o reglementare mai bună în Europa și să avem o agenție de reglementare mai puternică în Europa? Mulțumesc foarte mult, domnul Silichiotis. στην αντίθετη κατεύθυνση να πω ότι της προηγούμενου συναδελφού. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, însă eu aș spune ceva diferit. Των πηγών και των οδών προμήθειας της ενέργειας να δημιουργηθεί ενιαία ενεργειακή αγορά. Το ερώτημα που προκύπτει είναι... Θα încercăm să se creeze o piață unică a energiei. Astfel, va trebui să știm în ce măsură acer poate, într-adevăr, să pună capăt izolării acelor țări care nu sunt conectate la marile rețele energetice, se află departe de acestea. Încercăm să creăm o piață unică în Europa, însă există regiuni întregi, țări întregi, care se găsesc izolate, nu sunt racordate la marile uh, rețele energetice, electrice și atunci va trebui să se pregonizeze un rol pentru autoritățile de reglementare pe plan național cum putem să dezvoltăm, să îmbunătățim cooperarea cu autoritățile competente din fiecare țară pentru a îmbunătăți până la urmă aprovizionarea cu energie a tuturor acestor regiuni și zone izolate și să asigurăm și o securitate energetică, pentru că, până la urmă, ce ne dorim este acest lucru, adică o independență energetică pentru a putea să ne acoperim noi înșine nevoile. Cum poate ACER să participe la acest efort de, de promovare a cooperării între diferitele autorități competente? Vă rog. Doamna Ferner. Mulțumesc, domnule președinte. Ne spuneați că resursele de personal nu doar că vor fi foarte restrânse pe viitor, ci nu vor putea să-și ducă la îndeplinire sarcinile pe care le au. Eu îmi dau seama acum că avem aceste agenții naționale de reglementare care, unde oamenii vor fi concediați. Există discuții în sensul în care personalul din aceste agenții să poată fi preluat de către ACER. Uh, ar exista o astfel de posibilitate, astfel încât să vă puteți asigura capacitatea de muncă astfel? Sau sunteți interesați de un asemenea fapt? Mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău că nu am fost aici la prezentări, însă am o întrebare. Îmi cer scuze dacă repet o întrebare care a fost deja adresată, însă E o chestiune pe care v-am mai supus o atenție și anume în ceea ce privește raportul anual de monitorizare a pieței și problema legată de capacități la nivel transfrontalier, nu doar capacități fizice, ci bineînțeles și abilitatea de a realiza un schimb energetic transfrontalier. Există o chestiune în special legată de accesul la date în acest sens. Mă întreb dacă puteți analiza această situație și probabil să aveți un capitol în raportul dumneavoastră privind monitorizarea pieței, astfel încât să nu există întreruperi la nivel frontalier. V-am trimis o scrisoare în noiembrie anul trecut și mă întreb dacă ați demarat uh, lucrările în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnul Toșenovski are cuvântul. Mulțumesc! De mai multe ori am discutat despre importanța agenției ACER și mai ales despre importanța programului REMIT. De fiecare dată spunem că ne gândim dacă din ceea ce privește partea administrativă se va reuși ca întregul pachet de date care sunt prelucrate în cadrul REMIT vor ajuta astfel încât Remit să poată să facă față volumului de muncă pe care îl are cu personalul pe care îl are. E un lucru foarte important pentru Europa, e o piatră de construcție a Europei. Noi, Parlamentul, avem anumite reguli și anumite limitări și în ceea ce privește inițiativele noastre. în uh, comisia noastră primiți un sprijin informal la un nivel maxim. Însă, probabil această situație ar putea să fie descrisă mai ales în ceea ce privește colaborarea cu agențiile naționale de reglementare, pentru că așa se dezvoltă întregul sistem. Eu nu sunt pentru un reglementator european, vă puteți închipui acest fapt. Poate că ar fi bine să facem un raport mare despre ACER, să elaborăm un asemenea raport despre ACER și importanța ACER pentru Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, președintele. Aș dori să adaug și eu ceva. Ne-ați informat despre nivelul la care se află punerea în aplicare în ceea ce privește pachetul energetic în termeni generali ar putea să ne, ați putea să ne dați niște procentaje, cât, despre cât vorbim, pentru că tot timpul vorbim așa despre o cantitate undeva sus, dar nu știm în mod concret unde ne aflăm. De exemplu, codurile de transmisiune între statele membre, de transmisie. Nu vreau niște exemple de state membre, pentru că ar putea fi prea periculos pentru dumneavoastră, înțeleg acest fapt, dar totuși, niște chestiuni concrete, pentru că dacă nu e foarte dificil pentru noi să intervenim la nivelul statelor membre, așa cum spuneau și anumiți colegi, noi ne dorim să vă ajutăm. Însă nu cunoaștem cifrele exacte, cifrele reale în diferitele state membre. Apoi, un al doilea punct. În ceea ce privește hardware-ul, infrastructura pe piața internă de energie. În cazul pieței gazului, e, există posibilitatea de a folosi ceea ce există la nivel de conexiune astăzi. Probabil nu avem destule, dar există conexiuni. Câte în procentaj? Ar fi foarte important pentru noi să știm. Situația e diferită pe piața de electricitate, pentru că avem nevoie de, să spunem, până la 10%. E dorința noastră să fie folosită energia până la 10% în statele membre. În ce punct ne aflăm astăzi în ceea ce privește aceste cifre la 3%, 7%. Noi ne dorim să ajungem la 10% de utilizare energetică în um, statele membre. Și apoi, da, elementele de hardware și software, toate sunt foarte importante. Apoi, prețuri reglementate. Ne-ați spus că directiva REMIT ar trebui să înceapă să funcționeze bazându-se pe integritate, transparență. Directiva are un nume foarte lung, nimeni nu și-l poate aminti în întregime. Dar totuși, piața energetică în Uniunea Europeană, dacă am avea prețuri reglementate în anumite state membre, în toate statele membre, și niște stimulente incredibile în anumite state membre. Pentru că acestea diferă de la stat membru la stat membru pentru surse regenerabile, energie nucleară și așa mai departe vom opri toate aceste stimulente, să spunem până în 2020? Să spunem, da, în 2020 se opresc toate acestea. Avem multe asemenea întrebări, întrebări concrete pe infrastructură, pe părțile informatice, pe transparență, pe piață, integritatea pieței. Dar nu ați menționat care e diferența în cazul directivei REMIT între gaz și electricitate. Mie mi se pare că există o mare diferență în cadrul REMIT pentru aceste două elemente, gaz-electricitate. Poate nu am fost eu foarte atent, dar probabil ați putea face niște completări pe acest subiect. Și dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, V-am, am vorbit cât de mult am putut, astfel încât să vă dau posibilitatea să formulați o altă întrebare, dar nu văd pe nimeni în sală, așa că vă rog, aveți cuvântul. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru multele întrebări care mi-au fost adresate. Că începe cu întrebare legată de buget și de resurse și cu posibilitatea de a primi sprijin din partea agențiilor naționale. Cred că doamna s a menționat acestea, dar și alți uh, colegi din sală, doamna Werner, domnul Silichiotis. Cred că tot ce Cred că ține de buget, dar și de expertivă. Dacă nu, ex, dacă nu ai expertiză, dacă nu ai buget pentru a recruta oameni, atunci expertiza rămâne teoretică. Bugetul pe care le avem, resursele pe care le avem, cu toate acestea pot să spun că suntem destul de norocoși, pentru că am putut să intrăm în comerțul energetic cu niște uh, um, comercianți tineri, dar experimentați, au lucrat în agenții și în agenție și aceasta a fost o oportunitate foarte bună pentru dezvoltarea lor. Echipa de supraveghere e formată din trei oameni, dar sunt foarte buni din ce am putut eu să constat. Nu vorbim de sute și sute de persoane, noi vorbim de echipe de 20-10 oameni care să analizeze piața și probabil încă 10 oameni care să vadă uh, felul în care se comportă participanții pe piață. Trebuie să fim norocoși de câteva ori. Comisia din SUA de reglementare, care e într-un fel modelul nostru, face ceva asemănător. Aceștia au fost foarte uh, norocoși pentru că au recrutat un uh, șef uh, în ceea ce privește acest tip de comerț, care avea o expertiză foarte bună în domeniu și acesta este cel care și-a format întreaga echipă și a educat întreaga echipă. Nu vorbim despre numere foarte mari, trebuie să fim norocoși de câteva ori. În ceea ce privește sprijinul agențiilor naționale și colaborarea noastră cu ele, da, colaborăm foarte mult și sper că v-am transmis acest fapt. E o responsabilitate pe care o împărtășim, agenția e responsabilă cu supraveghere, supravegherea pieței europene, dar apoi investigarea, punerea în aplicare și posibil monitorizarea piețelor naționale revine autorităților naționale și pentru ele este o sarcină nouă. Aceste agenții naționale se află într-o poziție similară cu a noastră și anume au primit o sarcină nouă, în anumite cazuri au avut voie și să recruteze personal suplimentar, Resursele suplimentare sunt foarte limitate în multe dintre cazuri, deci ne aflăm cu toții în aceeași situație. Am încercat să vedem cum putem să optimizăm colaborarea noastră, însă cu resurse foarte limitate, evident, e dificil și cât imposibil în acest moment. Apoi, o chestiune legate de, de fapt, o întrebare în legătură cu felul în care agențiile și agen agenția noastră și agenția națională pot să lucreze astfel încât să nu mai existe insule energetice. Domnul s a avut această întrebare. Cred că prezentarea mea va fost împărțită și aveți acolo un punct legat de rolul um, agenției în acest pachet. Încercăm să accelerăm întregul proces. Vorbim de legislație care a intrat în vigoare în 2013, așa că încercăm acum să dezvoltăm infrastructura la nivel european, astfel încât să eliminăm insulele energetice. Agenția și autoritățile naționale sunt puternic implicate în ceea ce privește interesele comune obiective comune pentru Comisie și pentru statele membre până la sfârșitul anului, monitorizăm punerea în aplicare și orice barieră care ar putea să ducă la întârziere în munca ce urmează a fi efectuată. Domnul Cofer, ați vorbit despre scrisoarea pe care am primit-o în numele mai multor membri din acest Parlament, o scrisoare cu privire la folosirea capacităților pentru schimburi transfrontaliere. Vom analiza aceste chestiune în raportul ACER. Am colectat informații în acest sens. E dificil, trebuie să spun, dar am reușit să obținem informații. Raportul va fi publicat, cred că, în a doua săptămână din noiembrie și sper că voi avea ocazia să vi-l prezint în această comisie și atunci vom vedea dacă analiza pe care o facem um, se va ridica la nivelul așteptărilor dumneavoastră. E o chestiune prioritară pentru noi. Apoi, cum poate Comisia Europeană și cum poate Parlamentul să ne ajute? Avem o relație constantă și un uh, contact constant cu grupul de contact. V-am dat niște informații, dar vă mai putem da și alte informații dacă doriți, astfel încât să vă fie foarte clar care e mandatul nostru, care e munca noastră. Toate se leagă de provocările, de munca pe care o facem, de cazurile de care ne ocupăm. Există un rezumat al acestor cazuri pe care, de care ne ocupăm împreună cu autoritățile naționale și apoi și un fel de ierarhizare a responsabilităților pe care le avem. Cu permisia domnului președinte, vă voi uh, distribui și aceste informații. E un document de doar câteva pagini, dar cred că va fi foarte interesant pentru dumneavoastră. Și încă ceva, dacă îmi permiteți, întrebarea dumneavoastră, de fapt, domnule președinte, nu vreau să vă dezamăgesc, însă unele cifre îmi scapă din memorie acum. Uh, Punerea în aplicare a chiului în anumite state membre e ceva ce Comisia Europeană a urmărit. Pe noi ne îngrijora faptul că acest al treilea pachet se implementează și la nivel european. Vă pot da câteva date specifice, altele vi le voi furniza altă dată. Când vorbim de reguli, de exemplu, Majoritatea codurilor de rețea pe gaz, 3 din 4 din aceste coduri pe gaz au fost adoptate, două vor intra în vigoare în acest an, celelalte vor intra în aplicare anul viitor. În ceea ce privește electricitatea, unul, unul a fost deja pus în aplicare și va intra în vigoare în acest an. Celelalte, conform planului Comisiei, vor intra sub procedura de comitologie sau aceasta și-a propus Comisia în acest an, în afară de două care sunt legate de inițiativa privind designul pieței energetice. Prețuri reglementare, reglementate, două treimi dintre state au asemenea prețuri pentru gaz și electricitate. Problema nu e doar când aceste prețuri sunt sub cost, e o barieră existentă, dar și când sunt deasupra situația legată de interconectivitatea frontalieră, lucrurile sunt diferite, Peninsula Iberică e mult prea departe de a ajunge la nivelul de 10%. Există anumite locuri care sunt mult prea departe de celul propus. Pe moment încercăm doar să ne asigurăm că această capacitate de interconectivitate este folosită în mod eficient. Ce am observat și am publicat în raportul nostru de anul trecut unde această cuplare pe piață nu a fost implementată, fluxul energetic merge în direcția greșită și acest lucru distruge lucrurile pentru consumatori. De aceea am cerut să existe acest proces pe piață. Vrem să ne asigurăm că consumatorii europeni nu plătesc mai mult. Vă voi, uh, vor fi mult mai multe statistici în uh, raportul nostru viitor. La și în ceea ce privește fluxul invers, e implementat la majoritatea granițelor. Uh, Mulțumesc foarte mult. Vreau să discut chestiunea esențială a cooperării între autoritățile de reglementare centrale și aș, dorea, aș dori să dau mai multe detalii. Ce s-a dovedit uh, de-a lungul existenței acestei agenții este faptul că o cooperare aprofundată a văzut lumina zilei în condițiile în care autoritățile naționale de reglementare au avut de-a face cu o serie întreagă de probleme economice. O serie de adjuncți uh, au fost trimiși din partea autorităților naționale pentru a ajuta personalul uh, din agenție și ei ne ajută foarte mult uh, și când vine vorba de întâlnirile pe care le organizăm aici la Bruxelles și vreau să vă spun că acest buget uh, se ridică la 100 de mii de euro anual avem buget pentru a sprijini aceste inițiative. La REMIT, de asemenea, în cadrul REMIT avem activități de training și, de asemenea, grupurile de lucru ale agenției uh, sunt, de asemenea, marcate de această cooperare și colaborare care are loc în practică. Așadar, apare, bineînțeles, și chestiuni de natură politică și anumite state membre, printre care și al meu, de origine, sunt poate mai sceptice când vine vorba de rolul care se acordă acestor autorități de reglementare naționale. Bineînțeles că piețele naționale sunt foarte diferite unele de celelalte și o piață unică nu va elimina peste noapte aceste diferențe, însă o cooperare între autoritățile de reglementare nu va face decât să ușureze acest proces. Încă o dată, dimensiunea politică nu trebuie ignorată. Vreau să vă spun că uh, am obținut multe cu resurse puține, printr-o cooperare foarte fructuoasă. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile pe care ni le-ați furnizat. Piața internă a energiei este așa de importantă <laughs> încât ne dorim să ne vizitați din nou înainte de sfârșitul acestui an, să aflăm câte, mai multe informații, poate statistice, date statistice și cifre. Uh, sper să avem vești bune în acest sens. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Well, dear colleagues, ladies and gentlemen, unusual... Dragi colegi, avem uh, oaspeți mai neobișnuiți, mai deosebiți aici. Iată, directorul și președintele Consiliului de Administrație a CER cu acești gen de oaspeți ne-am obișnuit, însă la punctul 13 din discutat ceva și l-am invitat pe un oaspete mai puțin obișnuit. Schimb de vedere, așadar, cu Jean-Pierre Bourguignon, președintele Consiliului European pentru Cercetare. Și doi tineri cercetători, dacă pot să spun așa, tineri cercetători Vă rog, domnule profesor, ne-am văzut și acum câte ore și atunci vreau să vă reamintesc, dragi colegi, că Consiliul European pentru Cercetare a fost înființat ca și parte din uh, programul al șaptelea cadru pentru cercetare și uh, dezvoltare. Mă simt pe deplin responsabil ca și raportor. În acest sens, acest uh, Consiliu s-a bucurat de recunoașterea europeană și internațională. Ce înseamnă acest lucru? Mulțumită acestui Consiliu, credem că am reușit să îi menținem pe tinerii noștri cercetători aici în Europa și chiar să atragem forțe proaspete din afara Europei. Vreau să-l întreb pe domnul profesor dacă e adevărat sau nu asta în intervenția sa. Acest Consiliu a fost confirmat și de Parlament și de Consiliu, care au hotărât să-i dubleze bugetul, ajungând la 10 milioane de euro în contextul Orizont 2020, miliarde, mă scuzați, față de numai 6,5 miliarde în programele precedente, programul șaptelea cadru. Doamna Van Brent de la noi, de la ITRE, este raportor. Ea s-a luptat uh, împotriva poziției Consiliului și a Comisiei și a obținut această creștere bugetară pentru Consiliul de Cercetare Europeană și, de fapt, acest Consiliul al cercetării este una dintre puținele entități și agenții care nu a suferit reduceri bugetare, deci putem să ne felicităm de această situație. Iar ITRE va monitoriza cu și mai multă atenție activitățile acestui Consiliu în condițiile în care bugetul său a fost cumva discutat uh, și a fost crescut. Vom analiza cu atenție activitățile sale. Dorim să ne spuneți, domnule Boghiniu, cam ce planuri aveți. Iar apoi, doamna Tolici din Croația și domnul Pugno din Italia ne vor prezenta propriile lor puncte de vedere în legătură cu acest Consiliu al cercetării și cum se poate coopera pe baza proiectelor propuse de acest Consiliu. Cer. Deci, vă rog, domnule profesor, aveți cuvântul. Domnule președinte Buzec, domnilor și domnilor vicepreședinți, domnilor și domnilor deputați, Vă sunt recunoscător pentru că îmi dați din nou ocazia să mă exprim aici, în fața dumneavoastră, în ziua în care Consiliul European al Cercetării CER semnează cel de-al cincelea mic, mic contract. Și asta la puțin timp după ce s-a ajuns la un compromis în ceea ce privește finanțarea prin EFSI, care sprijină bursele mari Soptosca Curie, acțiuni care susțin și lărgesc cadrul de acțiune al Consiliului. Am ajuns la un compromis pentru care mulțumim Parlamentului și Comisiei ITRE mai cu seamă și vă mulțumesc că îi primiți aici, alături de mine, pe doi dintre laureații noștri, Nicola Puniu, care să vă spună ce a făcut în acest contract cu ERC-ul sau CER, și Iva Tolici, cea de-a cincea mie laureată care putea va putea să-și prezinte propriul său proiect. E greu de crezut că CER a fost creat în 2007. Nu are deci decât 8 ani de existență și totuși a căpătat un rol deosebit în peisajul de cercetare european și în scurt timp acest Consiliu s-a impus în peisajul european și dincolo de granițele Europei. Ce a făcut CER în 8 ani? evaluați de către egalii lor din restul lumii, mai bine de 15% dintre evaluatori vin din afara Europei, aproximativ 43.000 de proiecte de cercetare au fost depuse de către cercetători. În fiecare an, de fapt de trei ori pe an, 600 de oameni de știință vin la Bruxelles pentru a face o selecție între aceste dosare și avem 2000 de specialiști care sunt consultați la distanță. Am avut 9 miliarde pentru a finanța cercetarea acestor 5.000 de proiecte care provin din 626 de instituții gazdă din 32 de țări europene, deci 66 de naționalități reprezentate. Echipele noastre reprezintă 40.000 de cercetători specialiști, dintre care 9.000 de doctoranți și 14.000 postdoctoranți. CER a hotărât să facă un studiu în ceea ce privește impactul apartenenței la CER în privința carierei celor care sunt implicați în aceste proiecte. S-au publicat foarte multe articole de către laureații noștri în, ziar, în reviste de prestigie prestigiu. Și astfel, unul dintre obiectivele urmate de CER era acela de a îmbunătăți locul cercetării europene sau vizibilitatea acesteia în publicațiile specializate cele mai citate și publicate. În cadrul Orizon 2020, CER a propus un acces liber la aceste lucrări Vreau să vă spun că, printre altele, am avut parte de colegi cu premiul Nobel, cu medalii Field, premiul Wolf și așa mai departe. Foarte tineri cercetători, deoarece două trei dintre laureați au între 30 și 40 de ani. Eu am participat la această aventură încă de la începuturile sale, încă din perioada de lobbying, atunci când eram convins ca și om de știință că aveam nevoie de o dimensiune europeană în organizarea științei. De un an și jumătate sunt, iată, președinte al noii formule de guvernare de la CER. Ce ne aduce viitorul? Consiliul Științific al CER, care, în deosebire de alte programe ale Comisiei, se, este răspunzător și de folosirea fondurilor dar și de organizarea de evaluare de proiecte, fără a face priorități prealabile, uh, a petrecut două zile lângă Strasburg, în munții Pădurea Neagră. Și am încercat să facem un bilanț a ceea ce am reușit să a, promovăm până acum. Programul nostru este simplu, inițiativa este lăsată cercetătorilor uh, și așa mai departe o finanțare suplă pentru proiecte ambițioase pe termen de aproximativ 5 ani și cu impact în Europa. Și, încă o dată, fără a avea prejudecăți în ceea ce privește prioritățile sau domeniile prioritare, orice proiect este binevenit. Știu bine că concurența este foarte mare, E rata de succes este de dar, în orice caz, domeniul este foarte competitiv, iar Consiliul CER a hotărât ca două treimi din finanțarea sa, oricum, să revină tinerilor cercetători. Nu putem, totuși, să promovăm multe inițiative noi. În cadrul perioadei de programare 2014-2012, bugetul CER uh, începe cu un buget plafonat la 100 de milioane, mai puțin decât bugetul pe 2013. Dincolo de asta, avem după aceea 13 miliarde. Prima creștere importantă nu va interveni decât în 2018 și ne teamă că finanțarea actuală deficitară va continua de-a lungul mai multor ani până să ajungem la o situație mai de echilibru. Pentru mine și colegii de la Consiliul Științific, această situație este totuși frustrantă. Se poate totuși să facem propuneri uh, noi. Nu dorim totuși să refuzăm proiecte excelente. Am putea însă să ne îndreptăm mai mult către programe, pro, um, proiecte mai tehnice. Să nu uităm nici cercetarea interdisciplinară. Am încercat astfel să facem un proiect uh, de tip Synergy, care a fost cu una de succes în 2012-2013. Iată în ce direcție ne îndreptăm. Mai multe comunități sunt totuși nereprezentate suficient printre candidați femeile, în primul rând, mai ales în anumite domenii, dar și cercetătorii, cercetătoarele care vin din anumite țări care deocamdată nu prea au pătruns la cer. Este deci important ca agenția executivă care se ocupă de RCEP RCA să poată să fie mai flexibilă împreună cu Consiliul Științific. Nivelul actual bugetar pentru personalul administrativ, personal și administrativ sunt fixate pentru șapte ani și atunci este greu să ai inițiative cu totul noi. Există, deci, un, o rigiditate care nu ne ajută. Un contract, că este mare sau mic, va dura același timp din punctul de vedere al formalităților administrative. Asta înseamnă că anumite programe pregătitoare nu pot să demareze pentru că timpul este foarte lung. Ne trebuie o strategie mult diferită la CER. După cum știți, la sfârșitul lui 2016 Comisia va prezenta o reziduire a programului de finanțare multianuală al UE. Sperăm că cerul se va desurca mai bine în acest sens, că vom putea să promovăm noile priorități și că status quo-ul nu poate să fie menținut. Însă pentru ca Europa să aibă succes, trebuie să inoveze, trebuie să fie agilă, reactivă. Avem nevoie de o Europa pro-inițiative uh, bine gândite, asumate și să poată să intervină acolo unde este uh, nevoie. Vă mulțumesc anticipat pentru că ne veți ajuta în acest sens. Recent am reprezentat CER la reuniunea Global Research Council, care a avut loc la Tokyo anul acesta. Astfel de uh, reuniuni îi aduc împreună pe responsabilii cu finanțarea pentru cercetare din lumea întreagă. Și succesul a fost într-adevăr unul evocat în permanență. Mă refer la succesul CER, care s-a evidențiat după un timp de existență foarte scurt. Tot la fel, vreau să subliniez că avem acorduri de, de cooperare cu NSF, Fondul de Cercetare American, Agenția Națională Coreană și cu Consiliul Tehnic Științific CONICET din Argentina. Asta chiar în luna martie a fost semnat acest acord și de asemenea vom uh, finaliza și cu China un astfel de acord. Anul acesta am semnat un acord și cu societatea japoneză pentru cercetare. Asta arată că nu putem decât să continuăm pe această cale a recunoașterii internaționale. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste observații și pentru această introducere. Vreau să-i cer doamnei Iva Tolici să ne facă o prezentare. Vă rog. Good afternoon. Vă mulțumesc. Bună ziua tuturor. Mă numesc Iva Tolici. Sunt uh, cea care a obținut cea de-a 5.000 uh, bursă uh, CER am primit o bursă de tip uh, Consolidator anul acesta pentru a studia biofizica diviziunii celulare la Institutul Rudar Boscovici în Zagreb, Croația. Eu sunt din Zagreb, de altfel, loc în care am uh, studiat biologia moleculară și mi-am început doctoratul. Însă, în timpul doctoratului mi-am dat seama că nu puteam să desfășor activitatea științifică în Zagreb precum mi-aș fi dorit. Așa că am plecat întâi la Boston, acolo unde mi-am uh, terminat uh, doctoratul, la Harvard, după care am făcut două formări uh, postdoctorale, una la Copenhaga și cealaltă la Florența. Apoi am obținut o poziție de lider de grup de cercetare la Institutul Max Planck în Dresda, unde am petrecut 10 ani de zile uh, studiind uh, într-un mediu uh, științific absolut extraordinar, după care m-am hotărât să mă întorc acasă la Zagreb. M-am mutat deci la Institutul Ruder Boșcovici cu, um, um, în calitate de profesor titular, imediat înainte de a-mi obține bursa CER. Uh, m-am hotărât să mă mut acasă și să fac cercetarea la nivelul la care o făceam la, la Institutul Max Planck, însă mi-am dat seama că din punct de vedere financiar lucrurile nu stăteau la fel între Germania și uh, Croația, iar uh, experimentele din biofizica celulară sunt uh, foarte costisitoare. Și așa mi-am dat seama că cer ar putea să-mi aducă răspunsurile, pentru că cu ajutorul CER voi putea angaja trei uh, doctoranzi, doi postdoctoranzi și un uh, laborant. Și, de asemenea, voi putea achiziționa un microscop de ultimă oră de care avem nevoie pentru experimentele noastre. Experiențele noastre uh, se focalizează pe diviziunea celulară, diviziunea celulară fiind procesul fundamental al vieții însă deocamdată încă nu se înțelege foarte bine funcționarea diviziunii celulare. Ori, în proiectul meu încercăm să împingem mai departe frontierele cunoașterii în ceea ce privește principiile mecanice ale diviziunii celulare. Ideea este de a vedea cum uh, se despart uh, uh, celulele în cromozomi de părți egale fără niciun fel de eroare. E bine, microtubulii, care sunt niște tije proteine, eh, de proteine, sunt cruciale în acest proces, ehm, prinzându-se de cromozom și despărțindu-i în două. Aceste, acești microtubuli care împart cromozomi în timpul diviziunii celulare sunt eh, obiectul principal al cercetării mele și sunt foarte importanți în agenții de uh, chimioterapie, pentru că se implică în interacțiunea dintre micro, microtubul și cromozomi, uh, um, ucigând astfel celulele canceroase. Uh, microtubulii sunt uh, însărcinați cu alinierea cromozomilor și până la urmă cu separarea acestora cu o precizie extraordinară. Uh, ei bine, acești microtubuli extrem de dinamici uh, trag de cromozomi înainte și înapoi până când îi prind vine unii de ceilalți și cromozomii sunt apoi târâți în uh, partea opusă a celulei înainte de diviziunea celulară. În laborator am făcut o, o descoperire extraordinară și anume că există și alți cromozom decât cei care se regăsesc la capătul uh, alți, alți microtubuli care se găsesc, decât cei care se regăsesc la capătul uh, cromozomilor, care uh, sunt implicați în diviziunea celulară. Um, aplicând um, microscopia și tehnicile laser de microchirurgie, vom reuși să determinăm organizarea acestor microtubuli și să identificăm exact proteinele care îi leagă unii de alții. Deci vom uh, combina în lucrările de laborator biologia moleculară, genetica moleculară, uh, unelte de biofizică și microchirurgie, inginerie optică, uh, informatică și fizică teoretică pentru a descoperi care sunt funcțiile acestor, acestor microtubuli. Iar uh, rezultatele ar putea um, uh, contribui foarte mult la cercetările pentru combaterea cancerului. În cercetarea biomedicală în general, cercetarea de bază în biologie reprezintă cheia pentru deschiderea de noi căi pentru uh, cercetarea aplicată din domeniul medicinei pentru a găsi noi, noi metode uh, de diagnostic și tratament pentru mai multe boli, iar la uh, CER iar CER a avut, un rol de, a avut și are un rol decisiv în uh, extinderea bazei de cercetare europene și țin să mulțumesc încă o dată. Thank you very much, madam. Vă mulțumesc. If I may, to ask our... Mulțumesc și îl rog pe cel de-al doilea tânăr cercetător, domnul Punio, să ia cuvântul și să ne facă prezentarea sa. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Este o mare onoare și o plăcere pentru mine de a mă afla în fața dumneavoastră astăzi. Și aș vrea să vă vorbesc despre propria mea experiență după prezentarea uh, foarte generală pe care a făcut-o președintele Bourguignon, eu aș vrea să vă ofer experiența mea personală care a început cu uh, CER, care a început în 2010, moment în care am cerut o bursă. La vremea aceea nu cunoșteam foarte bine programul de finanțare în amănuntele sale și mm, cererea mea de finanțare recunosc că a fost destul de superficială, drept pentru care propunerea mea a fost respinsă am fost respins deci de juriu, care trebuie să recunosc că a făcut o treabă destul de bună, respingându-mi cererea. conform juriului, uh, meu era bun, însă propunerea de finanțare nu era foarte solidă și grație comentariilor lor am reușit să-mi, să-mi îmbunătățesc propunerea și să o um, înaintez încă o dată anul următor. Am fost invitat la o prezentare orală și după o mică discuție care a avut loc aici la Bruxelles, am obținut bursa în cauză. Grație acestei burse, Universitatea din Trento a făcut o, mi-a făcut o ofertă, pentru că Universitatea din Trento stă cu ochii cu mare atenție pe cer și mi-a făcut uh, deci uh, o ofertă de angajare cu, pe poziția de profesor titular am hotărât să mă uh, mut și să mă instalez la Trento împreună cu soția și cei trei copii și așa a început aventura mea în acest uh, mediu extrem de constructiv și de cea mai mare calitate. Am uh, putut, grație bursei, să achiziționez o serie de uh, mașini, pe, de, mașinării pentru testarea uh, nanotensilă și apoi am putut uh, angaja o serie de doctoranți și postdoctoranți pentru a uh, deschide un laborator uh, care să trateze grafenul și grafen inspirat din natură. Am uh, publicat o serie de articole și primul articol, de altfel, s-a regăsit din fericire pe coperta naturii uh, revistei Nature și a fost foarte bine primit atât de comunitatea științifică uh, cât și de ceilalți. Titlul era Super nanomateriale inspirate din natură de altfel și titlul uh, cu care am obținut uh, bursa de la CER. Uh, este vorba despre un domeniu interdisciplinar care mi-a cerut de altfel să obțin ulterior un master în fizică, un doctorat în biologie și cu câteva luni în urmă un masterat și un doctorat în inginerie. Deci, iată, um, materialele cu care avem de-a face sunt unele extrem de interesante. Uh, spre exemplu, studiem grafenul, care este un um, material uh, de carbon, uh, având o care este cel mai rezistent. Apoi Apoi pânza de păianjen, uh, care are cea mai mare ductilitate, uh, cel mai adesiv material și anume uh, gheruța de șopârlă gecko și cel mai antiadeziv frunza de nufăr. Dacă îmi permiteți, v-aș spune câteva cuvinte despre Um, pânza de păianjen și aplicațiile industriale posibile ale acesteia, cât și um, Evident, am lucrat în uh, foarte mare detaliu pe aceste materiale, însă Cred că suntem pe uh, cale să intrăm într-o nouă eră, la fel de importantă ca uh, epoca pietrei, epoca bronzului și apoi epoca fierului. este un, uh, sunt cercetări extrem de interesante și de importante și cu siguranță fără um, sprijin din partea CER nu am fi reușit în niciun caz să ajungem acolo unde suntem astăzi. Thank you. Thank you very much for your presentation. And, uh, Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Acum luăm cuvinte, lor de cuvânt în sală, colegul Eller, ca raportor la Orizont 2020. Intervenție fără microfon. Is this one working? Wonderful. Funcționează acum? Perfect. Domnule Boriniu, vă salut din nou și mă bucur că vă aflați alături de noi în Parlamentul European. Știți că Știți că locul dumneavoastră într-adevăr o inițiativă a Parlamentului European. Comisia a fost ceva mai uh, puțin încântată, dar uh, trebuie să vă felicităm pentru excelența acestui Consiliu European de Cercetare. Bineînțeles că avem niște întrebări la negocieri am depus eforturi foarte mari în ceea ce privește finanțarea CER și cu greu am reușit să salvăm Consiliul dumneavoastră de reduceri bugetare și nu a fost uh, doar uh, o întâmplare, ci a existat un lobby foarte puternic de laureația premiului Nobel în acest sens. Și vreau să vă întreb următoarele. Cum vedeți situația legată de cercetare în Europa? Există acum reduceri bugetare. În ceea ce privește reducerile bugetare la CER, ați avut noroc, dar alte programe de cercetare au fost, uh, au suferit foarte mult de pe urma reducerilor bugetare. De exemplu, dacă mă uit la Institutul de Cercetare din Zagreb, acesta poate să coopereze cu industria, să facă cercetare colaborativă. Dar vedem cum e situația în noile state membre, cum e în Croația, Polonia, Ungaria. Vorbim de 2,2 miliarde de euro care au fost tăiate din proiectele colaborative. Dar vedem ce reușiți să faceți, primim aici oameni de știință excelenți ca dumneavoastră și e foarte important ca această Uh, cercetarea în colaborare să continue, însă vedem că noile state membre lipsesc foarte mulți bani. Și de aceea am două rugăminți, prima dintre ele, și din partea CER să observăm o solidaritate pentru întregul program. Lucrurile au mers bine în septembrie când începem cu noile reducere, reduceri bugetare, noul buget și atunci uh, vom cere uh, să fie cruțată instituția dumneavoastră. Din nou ne vom exprima foarte clar pentru cer, să nu ajunge la sub 2% din PIB. Noi ne-am propus un cel de 3% în comparație cu ce se întâmplă la nivel internațional, cu uh, Corea, Japonia și așa mai departe. Apoi, cum vedeți legătura între munca CER și munca privind excelența în domeniu și și cercetarea colaborativă. Și apoi, pentru ceilalți colegi, întrebări. În Croația, cum vedeți această colaborare? pentru că și în țara dumneavoastră ați avut de suferit masiv de pe urma reducerilor bugetare în ceea ce privește cercetarea cooperativă. Mulțumim, doamnă, are cuvântul acum doamna Ludi. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc că ați venit aici în această după masă. Ați fost foarte activ în comisia noastră, mai ales în ceea ce privește protecția pe care am reușit să vă acordăm în cadrul uh, negocierilor pentru CEC. Cred că această dezbatere, ne, această dezbatere ne demonstrează importanța care trece de grupuri politice și de comisii în Parlament în ceea ce privește finanțarea cercetării de bază bazată pe granturi. Vreau doar să menționez câteva aspecte. În primul rând, faptul că CEC e o instituție incredibil de importantă și de aceea a fost um, protejată atât de clar, însă nu doar CEC uh, primește asemenea finanțare sub orizont 2020. Mă întrebam dacă colaborați și cu alte domenii de, ce, de finanțare, țin tot prin intermediul Uniunii Europene. Apoi ați discutat despre gen uh, atunci când se primește finanțarea, de a mă bucur foarte mult că vă văd pe dumneavoastră aici, însă aș vrea să mai elaborați puțin și acest subiect. Și apoi, în cele din urmă, venind din Regatul Unit, bineînțeles că mă interesează foarte mult să mă asigur uh, că avem o imagine pozitivă asupra Uniunii Europene Cred că foarte multe dintre acestea au legătură cu viitorul. Finanțarea pentru cercetare de bază este atât de importantă încât trebuie să ne asigurăm că există un asemenea viitor. Și continuă aici comentarii pe care le-am făcut și înainte. Nu putem pur și simplu să investim pentru cercetări pe piață. Trebuie să facem aceste cercetări cât de repede, astfel încât să ne asigurăm că mergem în față și în viitor și nu doar în anii imediat următori, ci pe un termen mult mai lung de atât. Mă întreb care sunt părerile dumneavoastră în acest sens, pe acel punct în care ați spus, ne-ați spus, ne spus poveștile voastre, cercetarea pe care o faceți ce ați făcut înainte astfel încât noi să ne putem folosi de toate acestea pentru a sublinia valoarea adăugată pe care o aduce finanțarea europeană pe viitor pentru fiecare dintre noi. Mulțumim foarte mult, doamna Cudrițca. Aveți cuvântul. În primul rând, țin să vă felicit cu această ocazie că ați primit aceste granturi prin um, intermediul Consiliului European de Cercetare. E un succes foarte mare, nu doar pentru CEC, ci și pentru cercetători care pot să-și ducă la îndeplinire proiectele de cercetare. Din păcate, printre proiectele de succes, nu sunt foarte multe din noile state membre. Există un grup numit um, Consiliul Științific care lucrează asupra creșterii participării aceștia se axează pe creșterea participării cercetătorilor Care au fost rezultatele acestui grup? Care sunt cele mai bune practici? atunci când uh, CEC intră în acțiune astfel încât să se asigure că există o mai multă, o mai bună participare în ceea ce privește cererile de proiecte. În programul cadru 7, rata de înscriere a fost de 5,5 peste buget. La o primă solicitare, această rată era mult mai ridicată. Ce s-ar putea întâmpla? se întâmpla foarte multe proiecte foarte bune, nu ar avea o șansă de finanțare. Știm că CEC a introdus acum niște soluții pentru a rezolva asemenea probleme, însă întrebarea mea următoare, acestea ajută într-adevăr pentru a putea face proble- față problemelor? Mulțumesc! Mulțumim, domnul Roy, la cuvântul. Ca și colegii mei și eu mă bucur foarte mult că vă aflați aici alături de noi E cel de-al, se începe acum cel de-al 5.000-lea proiect. Cred că e unul din lucrurile cele mai bune pe care le-a făcut vreodată Parlamentul European. Da, bineînțeles, situația e dificilă, situația e dificilă pentru fiecare dintre noi, însă dumneavoastră ne arătați că lucrurile merg înainte și prezentările pe care nu doar le vedem sub această formă cu persoane concrete care vin în fața noastră în acest Parlament, acestea ne motivează pe noi în continuare să colaborăm. De aceea, pe mine mă interesează cel mai mult întrebarea de care vorbea domnul Borignon. Care ar putea fi următorul pas? Unde e următoarea sarcină de care trebuie să ne ocupăm noi? Nu cred că nu putem merge mai departe în ceea ce privește finanțarea. Unde trebuie să vă sprijinim în următoarea rundă? Asta mă interesează pe mine. Mulțumim foarte mult, doamna Vilcunen. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc și eu oaspeților noștri de astăzi. E întotdeauna plăcut să primim cercetători în această comisie. Așa cum știm, educarea și cercetarea sunt cheia pentru un mai bun viitor în Europa și sunt aspecte foarte importante pentru această comisie. Cum spuneau și colegii mei, una din sarcinile noastre principale în această comisie să ne ocupăm de Orizont 2020. În fiecare an avem probleme bugetare după cum bine știm, multe state membre au uh, trecut prin reduceri bugetare în educație, în cercetare. Acest lucru înseamnă că Orizont 2020 a devenit tot mai important, un program tot mai important pentru cercetători și acest lucru înseamnă că există tot mai multe cereri an de an pentru acest program. Ați subliniat deja rolul important al cercetării de bază. Știm că atunci când statele membre fac reduceri bugetare, de multe ori acestea lovesc tocmai acest tip de cercetare și pe mine mă îngrijorează mult acest fapt. După cum uh, știm, Europa aș dorea să fie zona cea mai competitivă din Europa până în 2020, însă dacă ne uităm la știință și la cercetare, lucrurile sunt foarte dificile. Dacă ne uităm la listele de ierarhizat, terrorizare ale universităților și așa mai departe. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în Shanghai, atunci știm că primele 30 de universități, în primele 30 de universități, 4-5 din Europa, restul sunt din America. Aș dori să știu care e părerea dumneavoastră, ce putem face noi în Europa astfel încât să ne asigurăm de faptul că cercetătorii noștri au tot, tot ceea ce au nevoie în Europa, pentru că uh, ne dorim să-i avem pe ei în Europa. Ține totul doar de partea financiară sau e și altceva ce putem face astfel încât să ajutăm pe cercetători să lucreze în Europa? Mulțumim. Următorul vorbitor, Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă profesor Tolici, spune doamna Bordan, aș dori să vă felicit și sunt foarte mândră ca membru din Croația că vă aflați astăzi alături de noi. Cred că am dreptate când spun că sunteți primul om de știință din Croația care se află în Parlamentul European în mod special politicieni s-au aflat aici, dar eu mă bucur foarte mult că e acum cineva care poate să arate că deși suntem o țară mică, cu finanțare mică pentru educație și știință, în comparație cu alte state membre, totuși putem să avem rezultate bune, rezultate excelente în cercetare și ne mândrim cu acest fapt. Aș dori să vă pun o întrebare scurtă, simplă. Nu trebuie să răspundeți pe lung, puteți să-mi răspundeți în câteva cuvinte și asta în ceea ce privește ambițiile dumneavoastră pentru viitor. Ați spus că doriți să cumpărați un nou microscop și aș dori să știu mai multe despre visurile și ambițiile dumneavoastră. La ce ne putem aștepta de la dumneavoastră pe viitor? Iar apoi aș dori să mai spun încă ceva. Pot să vi-l spun și între patru ochi, însă vreau să vi-l spun în fața tuturor. Așa cum știți, avem uh, o vorbă urâtă și anume că frumusețea și înțelepciunea nu merg mână în mână, însă dumneavoastră sunteți dovada că lucrurile nu stau așa. Mulțum- Mulțumim foarte mult, doamna Șulicea, următorul vorbitor. Mulțumesc mult, domnule președinte. După cum știți, nu sunt membru al acestei comisii, dar uh, din moment ce avem oaspeți din Croația, m-am gândit că ar fi frumos dacă ne-am aflat și noi aici. Vă mulțumesc încă o dată că aveți acest subiect pe ordinea de zi. Vă mulțumesc, domnule Borignon, ca președinte al Consiliului European de Cercetare, că uh, ne-ați adus astăzi um, două persoane atât de interesante, doi cercetători tineri care să-și exprime opiniile în fața noastră. Mulțumit Orizont 2020, pute, am putut astăzi să-i ascultăm și așteptăm cu nerăbdare proiectele lor de cercetare. Vreau să fac trimitere la colegul meu care a spus că uh, nu sunt atât de multe proiecte în noile state membre. Noi suntem cel mai nou stat membru al Uniunii Europene și avem un program și mă aștept ca acesta să fie foarte bun și să aibă succes. Vă mulțumesc, doamnă Tolici, că ați venit astăzi aici și așteptăm cu nerăbdare rezultatele. Nu am niciun fel de întrebare, sunt doar foarte fericită și foarte mândră și vă felicit nu doar pe dumneavoastră, ci pe fiecare dintre dumneavoastră care participați la cercetare cercetare, pentru că știm cu toții, fără cercetare nu există niciun fel de viitor, nu există niciun fel de competiție și noi suntem conștienți de cât de important este să investim în cercetare, astfel încât să avem o industrie mai bună, să avem competiție mai bună și Orizont 2020 e aici ca să ne ajute, să ajute toate statele europene. Mulțumesc foarte mult! Doamna Patricia Toie vicepreședinte, și eu vreau să felicit pe, prezent, pe cercetător și pe domnul președinte al CER și mă refer la ce a spus domnul Royal. Ce să facem cu această situație? Nu putem să ne oprim cu cele 5.000 de granturi, trebuie să mergem mai departe, bineînțeles, să fim și mai ambițioși, mai incisivi și noi, Parlamentul ce putem uh, să corectăm, uh, pentru că multe dintre inițiativele din cadrul, din cadrul Orizont 2020 inițiative conexe încă ne mai dau bătaie de cap. Ni s-a spus și știm că sunt proiecte care totuși nu merg, proceduri care nu funcționează. Poate veni momentul să le schimbăm. Și atunci vreau să vă întreb ce faceți când vine vorba de difuzarea rezultatelor în rândul cercetătorilor, pentru că de multe ori fiecare lucrează în colțul său și poate chiar uh, uh, nu dorește să se afle prea multe despre ce face. Și atunci, ce se întâmplă cu această necesară deschidere a Universului Cercetătorilor către ceilalți, către confrați? Mulțumesc foarte mult! Domnul Plenkovici, mulțumesc foarte mult, domnule președinte Buzek, domnule Puniu, doamnă Tolici, domnule Burghiniu, vă felicit pe toți pentru aceste granturi, pentru grantul aniversar și, doamnă Tolici, ne dați măsura excelenței la care putem ajunge în cercetarea științifică pe plan național și european și dați și un semnal pozitiv tinerilor doritori de mobilitate, cercetătorilor, tineri cercetători care astfel pot să vadă că se poate circula dintr-o parte alta a Europei, poți să cercetezi într-o țară, să te întorci în țara de origine, să aprofundezi și mi s-a părut foarte interesantă experiența dumneavoastră care poate să-i motiveze pe tineri care doresc să o ia pe acest făgaș al vieții profesionale și ca și potențial proiectul dumneavoastră cu siguranță va contribui la uh, un dinamism al vieții universitare din Croația, deci vă sprijin și mă bucur că ați venit aici la Parlamentul European. Mulțumesc foarte mult! Mai avem timp pentru două, trei întrebări. 30 de miliarde pentru pentru cercetare în cadrul 2020, orizont 2020, din cei 70 de miliarde în total, este suficient? Mă refer la proporție. Nu vorbesc despre bani în sine, ci despre proporție. Mult mai mult decât 20%, deseori ne gândim la 30%. Și atunci, dacă vă gândiți și la bugetele naționale, Știm bine cum stau statisticile din țările noastre membre. Acum, către tinerii noștri cercetători mă întorc și îi întreb, ați vizitat uh, universități, laboratoare din Europa și în afara acesteia? Suntem noi suficient de atrăgători? Ca și centre de cercetare aici în Europa. Spiritul care domnește aici la noi în Europa care este în comparație? În comparație cu celelalte țări, suntem noi mai atractivi? Da sau nu? Și dacă nu, ce putem face? Ce se poate schimba? Ce facem noi ca și oameni politici? Care este atractivitatea noastră? Pentru că ar fi păcat să pierdem aceste talente în profitul altor țări și altor continente, poate și a Chinei. Asta e tot. Și, domnule profesor, vă rog să fiți primul care răspundeți la întrebări. Mulțumesc, voi încerca să răspund domnului Rol la început. Bineînțeles, situația în care se află Um, cercetarea în Europa e foarte diferită de la loc la loc. Există țări, Germania e un exemplu foarte bun, unde sprijinul pentru cercetare e mare. Același lucru se întâmpla și în Finlanda și în alte state nordice, însă e tot adevărat că în ultimii ani pentru anumite țări, din cauza situației economice, uh, s-a ajuns la această situație în care există tăieri în ceea ce privește sprijinul acordat uh, cercetării. Nu voi da exemple concrete, însă da, în anumite țări a, le-a fost foarte greu cercetătorilor să își continue munca pentru că au pierdut sprijinul financiar de care aveau nevoie. Există această uh, caracteristică Europei, există acest, acest sprijin din partea Comisiei. Știu cât, s-a, cât de criticat a fost acest sprijin în uh, Parlament și existența acestui Consiliu European de Cercetare. Însă în următorul program, uh, Consiliul European de Cercetare a primit banii de care a fost nevoie. Știu cât de greu a fost și cât de greu a, greu a fost munca de convingere. Uh, Situația cercetătorilor și cercetătoarelor din uh, Europa se schimbă mult prin sprijin local. De aceea, de la an la an, situația trebuie să fie observată. Și observăm acest lucru în cadrul CEC. Când uh, sprijinul la nivel statal dispare, atunci există un număr de oameni care se îndreaptă către CEC și acest număr crește tot mai mult. Știm că există aceste diferențe, mai ales în anumite țări, anumite țări toate aceste schimbări pe care le vedem sunt legate mult de aceste reduceri bugetare. Însă Sursele financiare care le sunt puse la dispoziție cercetătorilor sunt mult, mult prea mici. Pentru viitor putem să sperăm că situația se va îmbunătăți puțin în multe dintre statele membre, însă pe moment există aceste, acest sprijin foarte diferit pentru cercetare și bineînțeles că acesta afectează foarte mult munca cercetătorilor și există diferențe foarte mari de la stat la stat. Ați avut uh, multe observații pozitive cu privire la CEC și că a fost posibil uh, să ne bucurăm de sprijin. A fost o veste foarte bună pentru noi. Același, același lucru e valabil și pentru Marie Curie și pentru alte asemenea programe, însă aveți dreptate că care nu și-au pierdut finanțarea. Da, pe viitor, viitorul e problematic, trebuie să vedem dacă într-adevăr banii din acest fond pot ajunge din nou pentru cercetare și inovare. Lupta au fost care pentru Marie Curie și pentru alte probleme sub uh, CEC. Această posibilitate nu exista. Motul meu era nicio contribuție fără beneficii. Să nu se contribuie dacă să nu se, nu se beneficiază. Încă lucrurile nu sunt foarte clare, nu știm cum va arăta situația pe viitor, însă e ceva foarte important pentru noi. Doamnă Mudi, vă mulțumesc pentru sprijin și voi încerca în primul rând sunt matematician, mă ocup de geometrie și ca președinte cec sunt uh, foarte uh, conștient de faptul că trebuie sprijinită cercetarea de bază. That, uh, this... Și astfel, trebuie să vă spun că aceasta este o condiție foarte clară pentru a îmbunătăți competitivitatea proiectelor noastre de cercetare. Deci nu trebuie neapărat să ne concentrăm pe cercetarea privată. Știu că în anumite țări s-a hotărât să se sprijine cercetarea prin programe foarte direcționate de sus în jos și cu consecințe sau efecte economice directe, imediate, nu cred că asta trebuie să fie calea de urmat. Însă, bineînțeles că nu vreau să intru în conflict cu diverse abordări naționale, aș lua așadar exemplul Canadei. Am avut ocazia să merg la un program de schimb cu Canada și acolo există uh, un Consiliu Național pentru Cercetători și Ingineri. Am dorit să semnăm cu ei un acord, însă nu au fost uh, de, foarte încântați pentru că ei acolo au organizat cercetării de sus în jos. A fost dezamăgitor, dar asta este. Deci există acest gen de abordare a cercetării cu finanțare uh, astfel direcționată. M-a întrebat președintele Buzek dacă sumele respective sunt proporționale și cred că răspunsul îl ghicim cu toții. 30% este foarte bine, chiar bine. În anumite țări s-a atins 30%, în alte țări această proporție este mult mai scăzută, chiar aproape de zero. Aș trebui să-ți mai spun că în acest context, Orizont 2020, dacă ne gândim și la ceilalți uh, piloni, nu numai cel sprijinit de ERC, care vizează excelenta în cercetare, și acolo există posibilitatea de a viza aceste propuneri de, sus, de jos în sus și de a accesa proiectele noastre, chiar dacă per total există o plafonare a sumelor, dar încă o dată, mie mi se pare că acest program Orizont 2020 este construit în așa fel încât există oarece flexibilitate, oarece libertate de a se mișca între acești piloni ai programului. O întrebare mi s-a adresat în legătură cu interacțiunea între diferitele elemente și diferiții cercetători. Până acum vreau să vă spun că tocmai sunt dezamăgit de faptul că eu, în numele Consiliului, nu prea știu ce se întâmplă în alte părți, în alte poluri de acțiune ale Orizont 2020. Am spus asta și în fața Comisiei și e păcat. Mi-ar place ca să discutăm mai bine cu omologii și să știu ce se întâmplă. Nu vreau să calc în bătătura lor, însă să știi mai bine ce se întâmplă, se poate face, ce sinergii pot fi declanșate. Bineînțeles că asta nu ține de mandatul meu, dar vreau să spun asta pentru că ar fi important asta pentru a asigura o mai mare coerență în cadrul programelor europene. Asta este în ceea ce privește lărgirea sau extinderea acțiunilor noastre. Domnule Roil, ne-ați întrebat despre cum ar putea să arate o nouă dezvoltare. În Consiliul Științific am discutat foarte mult despre ce ar putea fi posibil și vedem deja această posibilitate legată de muncă interdisciplinară. Noi instrumente în cadrul CEC în acest sens. Tot în aceeași direcție, ne gândim la cum arată astăzi domeniul ingineriei, cum e acoperit el acum, nu e un mod foarte potrivit. De aceea trebuie să ne gândim mai mult la acest fapt. Probabil că în următorii ani putem să uh, construim noi consilii în ceea ce privește ingineria și acestea să fie ceva mai omogene. Bineînțeles că munca și calitatea muncii va fi mai bună dacă diferitele domenii sunt uh, mai ușor de comparat, mai, pot fi comparate mai bine. Mi s-a pus uh, o altă întrebare în legătură cu cu extinderile acestea este ceva cât se poate de important. Am fost conștient de acest lucru că de la începutul mandatului nostru s-au făcut mai multe propuneri și au fost supuse în fața Consiliului Științific. Dintre tot ce s-a propus, vreau să spun mai multe lucruri. În primul rând, s-a trimis un chestionar general, transmis, deci, cercetătorilor, mai ales în țările unde, de unde nu avem multe granturi, dar care totuși primesc granturi, dar din alte părți. Am încercat să întrebăm dacă sunt mulțumiți de situație, dacă pot să ne dea idei. Și ce a fost hotărător? în alegerile pe care le-au făcut. Și atunci, principala chestiune, bineînțeles, sau întrebare se referea la sumele de bani sau bugetele disponibile, dar au existat și alte probleme evidențiate, cum ar fi sprijinul tehnic care poate fi acordat, mai ales pe partea administrativă. Și uneori această rigiditate a sistemului care nu permite reacții rapide, de pildă, cercetătorul trebuie neapărat să poată să atragă în echipa sa cercetătorii de înaltă calitate din exterior. În anumite țări, în Europa, de fapt, e foarte greu să faci lucrul acesta în practică. Așa de dificil este încât până te hotărăști tu și poți să o faci, persoana respectivă a dispărut, s-a dus spre alte zări. Și atunci există obstacole, unele dintre ele de natură financiară, asta este sigur. Și atunci când o țară nu investește foarte mult în cercetare, asta din start reprezintă un handicap pentru cercetătorii de acolo. O altă problemă este nivelul de salarizare acordat cercetătorilor în anumite țări. Și atunci unii trebuie să mai ia și alte servicii, alte joburi pentru a supraviețui și nu pot să-și mai dedice toată energia cercetării ca atare. O altă chestiune acum poate un model demn de urmat din alte țări și anume ideea ca uh, anumiți cercetători, așa cum am văzut în exemplu din Polonia și Ungaria, poate că și alte țări vor face acest lucru, și anume posibilitatea ca tinerii, mai ales cercetători din uh, aceste țări, să viziteze echipele RC din alte țări, să vadă cum se organizează și ca să poată asta să-i ajute să pregătească propriile dosare de aplicații un fel de înfrățire, de twinning pe termen scurt ca să vadă ce se poate face pentru ca, într-adevăr, să existe apoi acțiuni concrete. Și ultima observație, și Consiliul nostru va contribui financiar direct la asta, e vorba de un program care va fi supus de către autoritățile naționale de contact, de rețeaua respectivă, și aici vedem solidaritatea, și anume ca să promovăm conlucrarea între aceste puncte naționale de contact pentru a ajuta pe acești care nu prea au avut mare succes până acum să depună dosare de aplicații. Și atunci, în programul de lucru 2016, veți vedea că am pus deoparte destul de mulți bani pentru a finanța acest program propriu-zis, care se concentrează pe ajutarea acestor tineri cercetători. Deci noi luăm foarte în serios acest aspect, nu ne așteptăm să apară rezultate peste noapte, va fi nevoie de timp, dar iată ceea ce dorim noi să facem. Ultimele două întrebări. Acum, o întrebare în ceea ce privește rolul clasamentelor internaționale, ranking, și vreau să spun că banii nu erau singura chestiune, mai era și problema structurilor, a flexibilității. Eu, ca și matematician, Aș spune că această problemă cu clasamentul sau aceste clasamente au căpătat proporții mult prea mari și trebuie să fim atenți. Nu putem să ne bazăm numai pe aceste clasamente mm, și pe bibliometrie. Pentru mine, bibliometria nici nu prea există ca și disciplină, însă în alte discipline, această bibliometrie a căpătat asemenea proporții că seamănă cu un fel de dictatură. Cred că trebuie să ne depărtăm de această tentație. Eu le spun tot timpul uh, celor din comitetul de selecție asta pentru că cred că este foarte important ca ei să vadă proiectele din punctul de vedere al calităților și să nu hotărească o persoană mai bună decât alta doar pentru că se aplică niște coeficiente. Cred că este vorba de un efort, efort global care trebuie să fie întreprins. E normal și firesc să fie judecat, adică evaluat, însă această clasare, acest clasament nu mi se pare calea cea bună. Mai ales uh, universitățile. Bineînțeles că acestea trebuie să fie active în cercetare, să fie în top, dar trebuie să facă și uh, educație. Și cum poți să ai un astfel de sistem multidimensional? Diversitatea face și inovare, deci nu poți cumva să reduci totul la niște cifre pure și simple. Și atunci uh, trebuie să avem uh, mintea deschisă. Ce privește întrebarea doamnei Toia, o să mă întorc la limba franceză. Cred că pentru Consiliul nostru unul dintre lucrurile cele mai importante este să continuă pe calea de până acum, care a fost acumulată de succes, și anume să se concentreze pe proiectele cele mai ambițioase. Cu riscuri, dar și cu rezultate scontate semnificative. Și astfel, nu înseamnă neapărat să avem foarte multe publicații, pentru că dacă proiectul este cu adevărat nou, va trece ceva vreme înainte să se măsoare impactul respectiv. Și astfel, cred că trebuie să fim uh, prudenți dacă este să calculăm numai din perspectiva numărului de publicații. Însă știți bine că programul Orizont 2020 spune foarte clar că toate finanțările europene trebuie să fie accesibile gratuit, ceea ce înseamnă niște consecințe și pe discipline, asta nu e greu de făcut, însă în, pentru științele sociale și umane, principalul rezultat sunt cărțile. Cărțile au o durată de producție destul de lungă și de multe ori problema banilor se pune cu acuitate. Cercetătorii au pregătit publicarea unor cărți în cadrul contractelor lor, uh, au dat niște bani și nu puțin și până la urmă trebuie să dea aceste publicații în mod gratuit, mi se pare că e o problemă, însă trebuie să rezolvăm acest aspect pentru că cred că ar fi nepotrivit ca printr-o finanțare neadecvată să împingem pe cei din uh, uh, științele sociale umane să publice doar niște mici articole cu mult mai puține consecințe și cu mult mai puțin răsună decât s-ar întâmpla dacă ar publica o carte. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor Bourguignon, pentru toate observațiile dumneavoastră, pentru explicațiile furnizate. Doamnă Tolici, aveți cuvântul. În primul rând, mi-e teamă, dacă mi-e teamă de reducerile bugetare, da, mi-este teamă, și colegilor mei. Acum, de pildă, mulțumită Consiliului, pot să cercetez liniștită timp de 5 ani. Dar ce se va întâmpla după aceea? Nu știu, cred că o să cer un avans tot de la Consiliu și sper că banii vor fi disponibili peste patru ani pentru așa ceva. Apoi, care este visul meu în Croația, din punct de vedere științific, mi-ar place să înțeleg cum funcționează diviziunea celulară, dar din punct de vedere organizațional, mi-ar place să avem un centru pentru fizica moleculară în Croația și Croația să fie recunoscută pe plan internațional în această disciplină, tocmai prin abordarea interdisciplinară, teoretică, practică, care să fie într-adevăr recunoscută, vă spuneam, Uh, ca și o inițiativă din Croația. În orice caz, la institutul nostru atmosfera este foarte plăcută. Am uh, primit uh, și o poziție de profesor prin această lărgire a capacităților. Avem și alte programe și fonduri structurale. De, de asemenea, o serie de cercetători de vârsta mea sau chiar mai tineri care se întorc astfel, astăzi în Croația, deci există o atmosferă foarte propice și cred că viitorul arată foarte bine, însă vreau să vă spun că pentru mine nu mi este nu e așa de complicat, pentru că eu marea majoritatea care de până acum am petrecut-o în Germania, unde am avut parte și de fonduri și de colegi extraordinari și a fost foarte bine. Cei din generația mea, dar care au și-au petrecut majoritatea carierei profesionale în Zagreb, ei uh, nu au avut parte de aceleași condiții ca și mine și nici nu pot să participe la granturile ERC uh, pentru că nu au tot ce trebuie pentru asta și atunci cred în aceste condiții că poate ar putea să existe un fel de proiecte pilot uh, care să ajute pe cei care își prezintă CV-urile să se prezinte mai bine ca să poată apoi să devină candidați pentru acest grant. În ceea ce privește atractivitatea Europei, cred că ar trebui să avem mai multe poziții permanente în Europa, pentru că multe institute din Europa nu au o progresie profesională clară, nu au un parcurs de profesorat uh, bine identificat. Mulți uh, se mișcă de acolo-acolo între universități și institute, dar după 30 de ani își doresc totuși să se instaleze undeva și există foarte puține posturi permanente sau catedre uh, care pot, fi să fi, pot să fie oferite acestor oameni pe lângă bursele de la Consiliu, iar cât privește poziția femeilor în știință, vreau să vă spun că mă bucur foarte mult că Consiliul oferă această prelungire a datei limită după, până la care poți să trimiți o aplicație pentru femei dacă uh, femeia respectivă, cercetător, a avut un copil pentru a face un doctorat așa și așa, așa mai departe. Și atunci ar fi bine să fie chiar uh, și fonduri speciale și granturi speciale pentru cercetătorii care au copii, bărbați sau femei și asta ar ajuta mult pe cei care activează în acest domeniu ca să poată să răia activitatea pe care au avut-o înainte de sosirea copiilor și așa mai departe. Thank you very much, professor. Thank you. Vă mulțumesc. a sosit momentul ca cel de-al treilea vorbitor să răspundă la întrebări. Domnule Puniu? Vreau aggiungere qualcosa la domanda. Vă mulțumesc. Aș vrea și eu să adaug câte ceva. Personalmente, eu sunt stat. Ce se poate corecta? Eu am fost uh, cumva obligat să mă duc uh, de la universitate la alta ca să pot să profit de grantul meu și bineînțeles că în această perioadă când m-am mutat, n-am avut propriu-zis acces la grantul meu în această tranziție la o instituție la alta și cred că aici e loc și de mai bine. Cred că principalele lucruri care trebuiau să fie spuse au fost spuse de președintele RC. Bineînțeles că e nevoie să avem într-adevăr un buget uh, corespunzător pentru proiectele noastre pentru că de multe ori condițiile naționale sunt destul de tragice, ca să fiu sincer, și chiar și când sunt bani, este foarte greu să îi împarți așa cum trebuie. Caracterul excepțional al Consiliului rezidă în, bineînțeles, calitatea celor care au primit proiectele, mai ales în calitatea celor care evaluează proiectele. Pentru că noi primim comentarii din partea multor evaluatori. Și, da, opiniile pot să fie diferite, bineînțeles, dar eu mi-aduc aminte, în experiența proprie, că acești evaluatori, deși foarte numeroși, totdeauna cumva s-au pus de acord. Exista o coerență a acestor opinii și cred că acest caracter excepțional al Consiliului este faptul că poate să acorde aceste uh, Uh, finanțări așa cum le acordă, mai ales în perioada de criză, pentru că criza, da, pe unde, pe unde a avut și uh, aspecte pozitive, dar în aceste contexte, mai cu seamă, putem să subliniem importanța acestui Consiliu. Apoi, difuzarea rezultatelor. Eu sunt de acord pe deplin cu ce a spus domnul președinte, cum că astăzi această bibliometrie este cumva um, Uh, cuvântul de ordine, este prea importantă această uh, publicare a rezultatelor. Dar trebuie să existe și o prezentare, chiar o vulgarizare a acestor cunoștințe. Eu deseori mă duc uh, și fac astfel de prezentări de vulgarizare a rezultatelor în diverse forme. Mi se pare important ca oamenii să înțeleagă ce facem noi în laboratoarele noastre și să li se prezinte aceste rezultate, deci așa cum trebuie. Cât privește colaborările, vreau să vă spun că, da, s-a răspuns deja la această întrebare. Personal aș spune că atunci când se primește un astfel de grant uh, de la Consiliu, care este personal prin definiția sa, e bine, este foarte clar că cercetarea dintr-o dată în acel domeniu sau în acea echipă uh, primește un nou avânt și am văzut foarte clar ce s-a întâmplat uh, și cât de repede pot să meargă lucrurile, pentru că atunci când primești un grant, imediat se coagulează aceste inițiative. Deci o persoană primește un grant, dar apoi colaborarea uh, se distribuie în mod capilar. Apoi, cât privește cercetarea de bază, fundamentală, mi-e place foarte mult acest domeniu, mi se pare că este important acest lucru. Uh, unii eh, spun că, într-adevăr, cercetarea fundamentală este pur și simplu importantă, la fel cum e importantă agricultura în economie. Eu, altări, m-am dus eh, aici la o, cercet- la o prezentare eh, în fața unor companii Uh, care erau interesate să știe ce facem noi în cercetarea noastră fundamentală, cum se poate asta traduce în activitatea lor economică. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc celor doi uh, excelenți oameni de știință care ne-au făcut aceste prezentări extrem de interesante astăzi. Am dorit ca politicile noastre în domeniul cercetării și inovării, în domeniul cercetării fundamentale, um, esențiale pentru viitorul nostru să fie încurajate. Încă o dată vă mulțumim. Next meeting. Wow. Aproape că am terminat. Următoarea întâlnire, 23 iunie, la orele 15 până la 18.30. Și cu asta am terminat cu ziua de astăzi. Mulțumesc tuturor! Great, fantastic. Fantastic that you could...